Chers collègues, si vous voulez bien, nous allons commencer. Stimați colegi, haideți să începem ședința. Je vous remercie, chers collègues. Bon mulțumesc. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. O să începem punctele de pe ordinea de zi. 2015, Anul European pentru Dezvoltare. Despre acest subiect o să vorbim în această dimineață. Anul 2015, după cum știm, a fost Anul European de Dezvoltare. Ceremonia de închidere a anului european a, pentru dezvoltare a avut loc pe 9 decembrie la Luxemburg în uh, prezența președintelui nostru, nostru al uh, Comisarului pentru Dezvoltare și al Ministrului Luxemburghez pentru Cooperare și Acțiune Umanitară. Fiecare a semnat în numele instituției sale o declarație comună care identifică punctele forte și învățămintele care trebuie trase din acest an european. Declarația care a fost adoptată de coordonator și de conferința președinților subliniază activitățile și bunele practici care au permis apropierea cetățenilor europeni și mai ales a tinerilor de către cooperare și dezvoltare. În același timp, creează o legătură între moștenirea anului european și agenda uh, 2030 pentru dezvoltare durabilă, care va trebui să fie diseminată pentru a nu rămâne doar litere pe hârtie. Declarația subliniază importanța de a clădi parteneriate și de a angaja noi actori în afară de comunitate pentru dezvoltare, pentru a pune omul în centrul educației pentru dezvoltare, de a arăta exemple concrete, tangibile, de cooperare izbutită și de a lucra în mod interactiv. În afară de această declarație, este important să stabilim un bilanț uh, exact, concret, al anului uh, european și să organizăm uh, urmarea. Iată de ce am invitat Comisia Europeană să prezinte un raport preliminar în ceea ce privește activitățile și rezultatele obținute. În această dimineață urăm bun venit doamnei Stina Steoarta, șef al Direcției de Comunicare al uh, Departamentului de Comunicare de la DG DEVCO. Doamnă, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Uh, je voudrais bien... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului pentru sprijinul său și pentru rolul pe care l-a jucat în uh, modul în care s-a implicat în anul european și modul în care a fost executat anul european pentru dezvoltare. Fără ajutorul dumneavoastră n-am fi avut atât de mult succes. Aș vrea să încep cu o înregistrare video pe care a făcut-o președinția luxemburgheză pentru a vă arăta ce s-a întâmplat în anul european pentru dezvoltare în întreaga Europa. Cu toții am dorit să fie un an care să nu aibă loc numai la, Bru- la Bruxelles, ci în întreaga Europa. So that was a, um, a small video. Iată, deci ați văzut o înregistrare video a, pe care a făcut-o președinția luxemburgheză pentru a vă prezenta activitățile care au avut loc în Europa. Am avut activități în fiecare stat membru al Uniunii Europene și am avut unele activități chiar în afara Uniunii Europene. Îmi dați acces la prezentarea PowerPoint, vă rog? Mulțumesc. Uh, Ce doream uh, să vă spun uh, la început este că lungul proces, că procesul de pregătire a fost foarte lung. Eu mă ocup de acest proiect de trei ani și jumătate și vreau să vă spun că în mandatul anterior am înregistrat mult progres, după aceea a fost dus mai departe proiectul de mandatul dumneavoastră al Parlamentului European pentru a ne asigura că anul de, pentru dezvoltare nu este doar un exercițiu de comunicare, este un adevărat exercițiu de implicare în dialog a cetățenilor europeni. Dumneavoastră ați fost extrem de strâns implicați în uh, cadrul uh, anului uh, european de dezvoltare. Am avut un concurs de fotografie care a fost expus aici în Parlament. Ați fost in, în, implicați în expoziția de la Milano, în um, maratonul pentru anul de dezvoltare. Au existat evenimentele ușilor deschise, atât în comisie cât și la Parlament, și foarte multe evenimente organizate de birourile de informare și reprezenta, reprezentați, reprezentări, reprezentanțele mă scuzați, europene din statele membre, iar uh, rezultatele care vor fi publicate în 10 uh, zile arată o, o legătură foarte strânsă între uh, recunoașterea de care a beneficiat anul uh, european pentru dezvoltare, activitățile care au avut loc uh, la nivelul statelor membre și implicarea ministerilor de resort în anul european pentru dezvoltare. Cu toții am fost de acord că trebuie să ne asigurăm că avem instrumentele necesare la dispoziție. Dat fiindcă era vorba despre cooperare, instrumentele trebuiau să fie bazate pe cooperare. Ce am făcut noi a fost uh, ca începând uh, cu o propunere de la Concord, de la societatea civilă, am uh, uh, deschis, am lansat instrumente de mass media socială pentru concurență, ceea ce înseamnă că aveam parteneri diferiți în fiecare săptămână, aveam un cont Twitter, Facebook, la nivelul ministerelor, la nivel ministerial, la nivelul ONG-urilor și toate aceste acțiuni au implicat extrem de mult cetățenii în activitățile anului european pentru dezvoltare. Reiese din statistici și uh, persoanele care au uh, și publicul care ne-a vizitat pe Facebook este mult mai tânăr, mult mai european, deci ne-am atins uh, scopul de a implica mai mult tineretul. În ceea ce privește Parlamentul European, pe site-ul Parlamentului European ne-am așteptat uh, să avem 75 de parteneri activi. Până la urmă am avut 208 de parteneri activi. Parlamentul a fost unul dintre partenerii cei mai activi, care a postat, uh, care a avut peste 600 de postări uh, despre evenimente, povești de succes și așa mai departe. Iată, o altă poveste de succes extrem de interesantă și acest lucru ne-a permis uh, tuturor să colaborăm strâns. Asta pentru că cu toții am uh, făcut un efort pentru a traduce totul în uh, limbile Uniunii Europene, pentru a, pentru a ajunge și la un public diferit de publicul nostru obișnuit în ceea ce privește dezvoltare. Și statele membre au fost foarte implicate. Chiar dacă procesul a fost mai anevoios, a fost o decizie foarte bună să avem în acest proces co-decizie, pentru că toate instituțiile au colaborat și au ales împreună scopurile. Am avut 25 de programe naționale de acțiune un număr de țări nu au uh, folosit uh, posibilitatea de a avea un program de lucru formal, dar au avut, uh, cu toate acestea, evenimente de-a lungul anului. Am avut evenimente în toate statele membre. Am conlucrat strâns și cu DEA, ceea ce a început cu câțiva ani înainte de anul european și Concord a um, jucat un rol foarte activ în proiectele noastre. Deci a, am organizat aproape 4.000 de evenimente în statele membre care au adus la oaltă 2 milioane, peste 2 milioane de participanți. Um, faptul că ne-am ocupat împreună de acest eveniment a fost un succes, am avut mai mulți parteneri decât ne-am imaginat și vreau să vă spun că nu s-au petrecut incidente negative de niciun fel. Pentru prima dată, a fost preluat de altcineva contul, contul mass media și câteodată am fost îngrijorată, mă întreba, mă întreba ce se întâmplă, ce se poate întâmpla când renunți la control. Dar experiența a fost una extraordinară și știu că și Parlamentul um, predă conturile mass media unor terți și am fost inspirați de acest lucru, fiindcă până la urmă am avut un public uh, divers. Uh, Uh, hashtagul a fost foarte popular, uh, am înregistrat foarte mult succes pe site, așa cum v-am spus, și mă bucur foarte mult că s-a generat foarte mult interes uh, pentru alte limbi străine, în afară de engleză. Portugheza a fost limba folosită cu precădere după engleză de pe site-ul nostru. După cum știți, ținta noastră, publicul nostru ținta au fost tinerii și ați văzut asta și din film, am încercat să uh, să ajungem cât mai mult la tineri. Um, activitatea Ask Ban Ki-moon, în care, întreabă pe Ban Ki-moon, în care Ban Ki-moon s-a întâlnit cu mulți tineri în Bruxelles anul trecut, a fost unul dintre evenimentele cele mai populare. Ne-am întâlnit uh, și cu studenții foarte mult, am avut uh, puncte de întâlnire cu studenții în fiecare stat membre și, și uh, instrumentarul de informații Information Toolkit a fost foarte descărcat de pe internet și se întâmplă asta în continuare. Vom încerca să continuăm acest proces și să dezvoltăm și un instrumentar pentru uh, educație. Am avut, uh, am avut și un blogger care ne-a vizitat proiectele și uh, această experiență a fost una cunoată cu succes și vrem să o repetăm. Trebuie să, să fim foarte atenți, fiindcă, bineînțeles, nu suntem o agenție de voiaj, dar așa în modul acesta putem să îi ajutăm pe europeni să călătorească pentru a face parte din, proiect, din anumite proiecte și să aibă experiența călătoriilor a restului lumii și astfel să se poate relaționa mai bine cu tinerii, cu tinerii europeni. Am avut foarte multe materiale de campanie care de campanie de dezvoltare și le vom actualiza în continuare pentru a putea să le folosiți dumneavoastră în toate statele membre, în toate limbile, fiindcă știm că a lipsit acest lucru. Trebuie să avem uh, materiale disponibile în alte limbi decât uh, engleză, franceză și germană, care, bineînțeles, sunt uh, limbile de lucru cele mai mari. Dar avem nevoie de materiale uh, și în toate limbile, pentru că uh, ca un uh, ca un deputat bulgar să comunice cu alegătorii săi în bulgar, are nevoie de materiale în limba sa și așa mai departe. Așa cum a spus și domnul președinte, moștenirea noastră E bine, noi am fi fost gata să lucrăm cu dumneavoastră și cu președinția luxemburgheză și să aducem la o altă și societatea civilă. Se referă aici la toate uh, Uh, lucrurile pe care le-am menționat și vrem să ne asigurăm că lucrurile nu se termină aici, la, nu s-au terminat la sfârșitul anului. O mare parte a activității noastre a, ne-a luat foarte mult timp și e important să nu ne oprim aici. În continuare vom uh, actualiza aceste informații, uh, vom activa rețelele în continuare. Sperăm să ne ajutați în acest sens și să ne ajutați în demararea uh, um, campaniilor în ceea ce privește um, obiectivele de dezvoltare ale mileniului și uh, prin intermediul birourilor noastre de informare încercăm să diseminăm informația tuturor cetățenilor europeni. De, cred că uh, pe data de 29 se vor publica rezultatele Eurobarometrului și cred că faptul că am avut acest eveniment uh, anul trecut și am avut discuții privind uh, obiectivele de dezvoltare a fost un lucru foarte bun, fiindcă aceste două elemente s-au consolidat reciproc și le-a permis oamenilor să discute despre schimbările care au avut loc uh, anul trecut. Avem o obligativitate juridică de a publica un raport de punere în aplicare, de evaluare, înainte de finalul acestui an. Dar uh, doream să discutăm și cu secretariatul și voiam să vorbim cu dumneavoastră mai devreme ca să nu uităm ce am făcut, fiindcă dacă vom discuta abia în octombrie, s-ar putea până atunci să fi uitat unele lucruri și să se piardă unele aspecte. Iată de ce am făcut acest raport la care au contribuit și serviciile Parlamentului și, bineînțeles, vom publica acest raport așa cum avem obligația, dar este important să discutăm cu dumneavoastră acum pentru ca um, sugestiile dumneavoastră și doleanțele dumneavoastră să poată să se regăsească în acest raport iar acum ne ocupăm de strategia de comunicare pentru următorii ani. Dorim să colaborăm cu dumneavoastră pentru ca împreună să putem uh, să diseminăm cât mai mult mesajul cooperării pentru dezvoltare, care este mai important acum decât oricând și uh, știu că și la, la ora 10 veți discuta subiecte care ne afectează pe noi toți. Este foarte important să explicăm cetățenilor europeni ce efecte pozitive au contribuțiile lor și să le explicăm activitatea extraordinară a colegilor noștri în întreaga lume și modul în care îi ajută acesta pe cetățenii europeni să trăiască într-o lume mai bună. O să mă opresc aici și vă stau la dispoziție, bineînțeles, dacă aveți întrebări. Merci, madame, pour toutes ces informations. Mulțumesc, doamnă, pentru toate aceste informații atât de complete pe care ni le-ați uh, transmis. Voi da cuvântul acum colegei noastre. Aveți cuvântul. Thank you very much for your... Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Aș dori să mulțumesc tuturor acelora care au fost implicați, din câte am înțeles, în acest an de mare succes. Lucrurile au început cu mulți ani în urmă. A fost un uh, exemplu bun pentru angajarea societății civile în politică. A fost o societate civilă de la Riga, din Letonia, care a promovat această idee și chiar faptul că această societate civilă este inclusă în guvernare este un exemplu bun. Colegul meu a fost ambasador pentru această inițiativă a anului de dezvoltare. A, din cauza nu am reușit atât de bine la Addis Abeba. Cu toate acestea, a fost summitul de la New York, au fost suficient conținut pe masă pentru a explica felul în care Europa se, este inclusă în această imagine mai mare de ansamblu. Com, echipa Comisiei a avut suficient timp și oportunități pentru a avea un schimb de idei și pentru a vedea ce ar putea fi posibil într-o situație cu atât de multe provocări, atunci, atunci când și un noul Parlament s-a uh, constituit și noua comisie. Am început în noiembrie-decembrie cu un an înainte și apoi lucrurile au fost accelerate și uh, comisarul Mimit a și-a asumat această responsabilitate și s-a deplasat în țările europene, a vizitat toate parlamentele europene și toate acestea au avut un mare impact. Aș dori de asemenea să mulțumesc secretariatului și Parlamentului European, Oficiului Public, pentru că ne-a susținut într-adevăr. Dacă nu, sunt de acord cu cele ce ați spus în legătură cu diferitele limbi, dacă nu ar fi fost această încercare aici, în zilele porților deschise, și Richard a fost și el și a avut un impact. A trebuit să ne gândim pe cine să invităm, cine să fie ambasador pentru acest subiect. Am avut multe persoane în minte. Vorbesc, pot vorbi despre impactul german am avut peste 30 de sesiuni în fiecare lună, pentru că au stat și subiecte pe fiecare lună. Am avut serii de film, seriale de film, pe fiecare subiect. Pe fiecare subiect a fost un film care a abordat subiectul lunii respective. Am primit susținere din partea politicienilor locali și uh, administrațiilor. Eu m-am deplasat în multe locuri. Am avut o dezbatere în Parlamentul German și coerența necesară. Am vorbit despre ce se face la nivel politic în Europa. I-am abordat pe parlamentari în toate ocaziile și în final am avut un raport de coerență. Am avem și un serviciu științific care se ocupă de cercetare în Parlamentul German, care a făcut un raport și care uh, a evidențiat uh, importanța acestor uh, studii științifice. De exemplu, pentru Parlamentul German. Vreau să vă mulțumesc și cred că va trebui să continuăm cu lumea ONG-urilor de asemenea, pentru a avea kitul educațional, dacă nu va fi implementat pentru generația ulterior viitoare, dezvoltarea educației europene, dacă nu dezvoltăm aceste instrumente, Informarea la nivelul școlilor este încă foarte slabă. Interesul este mare, avem persoane care promovează, avem și cofinanțare din bugetul european pentru dezvoltare, pentru dezvoltarea cercetării educaționale și de aceea Eh, kitul de instrumente pentru educație a fost foarte important pentru anul de dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult pentru abordarea privind rezultate. După cum ați spus, vrem, vrem să știm cât de concrete vor fi aceste chestiuni ale STG. Cum? Avem nevoie să cerem buget. Cât Timmermans a încheiat subiectul anului. Nu avem un subiect al anului până acum pentru acesta. Anul, ceea ce am realizat anul trecut, nu văd să fie posibil și pentru anul acesta și avem un instrument de dezvoltare a bugetului, așa cum am făcut pentru anul de dezvoltare, pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. la uh, New York, am trebuit să ne gândim la felul în care să realizăm politica de coerență în domeniul obiectivelor de dezvoltare durabilă. În ceea ce privește dezvoltările, aș dori să vă întreb dacă aveți ceva concret, sesiuni, de exemplu, pentru a vedea cum putem să uh, construim, să dezvoltăm anul de dezvoltare în domeniul obiectivelor de dezvoltare durabile. Dacă există comisii care vor avea în vedere pași concreți, vreau să mai subliniez de asemenea situația din Germania, coerența. Am subliniat și la New York faptul că, faptul că sesiunile interparlamentare nu, sunt, nu știu când va fi următoarea, însă ne-am pus întrebarea dacă ar putea să abordeze acest subiect și în cadrul sesiunilor interparlamentare. Să folosească rezultatele anului de dezvoltare, să vadă, să analizeze ce cuprinde aceste obiective de dezvoltare durabilă rețeaua pe care ați constituit-o și pe care ați extins-o cu mulți ani înainte de anul de dezvoltare. Avem acum o de rețea, avem o bază de date de contacte. Cum folosim toate acestea pentru obiective de dezvoltare durabilă? Vă mulțumesc foarte mult! Merci, cher collègues. Mulțumesc, stimate coleg. Voi da din nou cuvântul colegii mele pentru a face observații privind uh, comentariile făcute. Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule, pentru observațiile deosebite uh, amabile în ceea ce privește întrebările pe care le-ați adresat. În primul rând, aș dori să spun că societatea civilă din Letonia a început această inițiativă cu ani în urmă și a obținut și susținere din partea Comitetului Economic și Social și din partea Parlamentului European. Nu există anul acesta un an european, asta nu înseamnă că nu vom putea comunica. Pentru moment, Pot să vorbesc numai despre comunicări, nu pot să vorbesc despre partea de politică. În viitor va fi o, consult, o rundă de consultări publice pentru, pe de, obiective de dezvoltare durabilă. Vom ști când va avea loc. Va fi o campanie de comunicare pentru a informa uh, populația în legătură cu acestea. Când vom avea data respectivă, uh, o vom transmite Va fi și o campanie pentru media, în nivelul mass mediei, Până în 2030 avem agenda de comunicări ca și uh, dezvoltarea Millennium, Millennium Development. Nu cred că avem nevoie de mai mult buget. Există un proiect de comunicare. Anul acesta zilele dezvoltării europene au, s-au axat pe obiective de dezvoltare durabilă cu motoul următor lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru și credem că acesta este cel mai bun motou pe care îl putem avea pentru aceste zile. Ne ocupăm de această comunicare, dar atâta timp cât nu există o dată exactă pentru uh, Uh, consultarea publică, nu putem ști. Pot să susțin faptul că coerența pentru dezvoltare avem o serie de neînțelegeri în ceea ce privește poliția de dezvoltare și politicile europene în general. Vom, uh, ne vom ocupa de ceea ce a avut succes în 90 de state membre anul trecut. Ne vom ocupa de Miss Busting și vom vedea felul în care vom putea dezvolta cooperarea, dar și în raport cu politicile europene în general. Cred că aceasta este o sacină importantă pe care o avem cu toții și vrem să o vă împărtășim și dumneavoastră astfel încât să putem să folosim forțele noastre Uh, comune pentru a obține mai mult în domeniul public. Nu Avem într-adevăr o rețea și am prezentat și în Consiliu același raport săptămâna trecută și ei doresc să continue să lucreze în continuare pe aceleași subiecte, indiferente ceea ce se dorește la nivel politic. Este important să discutăm, indiferent uh, de ceea ce gândim în legătură cu diferitele aspecte. Toate acestea sunt subiecte foarte, foarte importante și le vom aborda astfel încât să fie mai puțin formal, mai puțin instituțional. Merci, Madame Soarda. Je crois que nous avons épuisé. Cred că am epuizat acest subiect. Ne vom opri aici și vom trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, dacă nu aveți nimic împotrivă. Punctul 19 de pe ordinea de zi, domnul Gărenț, problema abordată deja ieri, s-a făcut deja acest lucru. Punctul 20, un punct privind aspecte diverse. Există colegi care doresc să pună întrebări? Dacă nu există întrebări, atunci ne vom opri aici, la ora 10, dar mai avem pe program și o audiere care începe la ora 10 pe un subiect de o actualitate extraordinară și anume migrația și în special răspunsurile la cauzele profunde ale migrației în țările în curs de dezvoltare. Acest subiect va începe la ora 10 fix și deci avem o pauză de 10 minute, dacă doriți, și apoi reluăm dezbatele la ora 10. Vă mulțumesc!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 Si vous voulez bien, nous allons reprendre nos travaux. Să vă rog să reîncepem dezbaterile noastre. Înainte de a începe, aș dori să salut, să-i salut pe vizitatori, pe prietenul nostru Salom, care vine de la colegiul din Paris și care se află pe scaune din spate și care asistă la audierea noastră. Vă rog să-i aplaudați. Mulțumim. Dragi colegi, am marea plăcere de a vă ura bun venit tuturor la această audiere intitulată A răspunde la cauzele profunde ale migrației în țările în curs de, dezvo- din țările în curs de dezvoltare. Uh, asocierea noastră, avem, am colaborat cu Comisia pentru Afaceri Externe și Libertăți Civile. Această temă este de actualitate și reprezintă o prioritate pentru Comisia noastră. Am vorbit cu raportorul, domnul Corao, despre fondul fiduciar al uh, Uniunii Europene pentru Africa, care are în vedere să aducă un răspuns global pentru dezvoltarea a trei regiuni africane care sunt deosebit de Sahel, Jadul, și uh, Cornul Africii. În cadrul primului panel vom analiza migrația cauzată de către conflicte cu un expert de la Școala de Studii Orientale și Africane de la Universitatea din Londra. Al doilea panel, începând cu 10.40, se va ocupa de inegalități, dar și de schimbările climatice ca uh, cauză posibilă pentru emigrare. Vom auzi pe președintea senegaleză a unui colectiv de femei care luptă împotriva emigrației clandestine, care și-a pierdut fiul pe mare atunci când încerca să ajungă pe coastele noastre. Și vom asculta și un profesor ilvețian care este specializat în domeniul emigrației. Al treilea, începând de la 11.45, vor fi răspunsurile actuale la cauzele profunde ale emigrației și uh, trasarea de perspective de viitor cu un expert din Oficiul Internațional de Emigrații și al Centrului European pentru Gestionarea Politicii de Dezvoltare. Comisia Europeană, Serviciul European pentru Acțiune Externă, dacă doresc, pot să intervină. Uh, la sfârșitul celui de-al treilea uh, grup de subiecte. Programul nostru este foarte încărcat. Dau imediat cuvântul moderatorului nostru, colegului nostru, Augustin Dildeme. Aveți cuvântul, drag, stimate coleg. Pues sí, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și bun venit, doamnelor și domnilor. În primul rând, privire la primul panel de discuții. Mă bucur să o salut pe doamna doctor Tania Kaiser. Ea stă aici, în stânga mea, și este profesoară pentru migrație forțată și, de asemenea, președinte adjunct al Centrului pentru Migrație și Studii cu privire la diaspora. Mulțumim că ați venit uh, la Parlamentul European în această dimineață pentru a fi alături de noi. Mă gândisem la o introducere suplimentară la ceea ce ați spus dumneavoastră, dar așa cum a spus domnul președinte deja, avem uh, de discutat teme foarte importante, iar participanții sunt uh, unii de calitate, așadar uh, îi voi da doamnei Kaiser imediat cuvântul. Aveți 10-15 minute la dispoziție pentru a vă susține prezentarea și apoi vom avea posibilitatea de a vă adresa întrebări. Colegii noștri vor putea face de asemenea și observații, iar dumneavoastră veți avea ulterior ocazia de a răspunde tot cam 10 minute veți avea la dispoziție. Doamne Kaiser, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc președintelui și tuturor membrilor acestei comisii care m-au invitat să particip la, la această conferință și să vă vorbesc despre acest subiect foarte important. Sunt așadar bucuroasă să fiu alături de dumneavoastră. Aș vrea să încep imediat uh, atrăgându-vă atenția asupra slide-urilor pe care doresc să vi le prezint. Noi ne adresăm cauzelor primare ale migrației și când facem acest lucru, trebuie să privim cifrele care au legătură cu conflictul care a dus la migrație. Peste uh, în jur de 60 de milioane de oameni sunt uh, mânați de migrație din cauza persecuției, a conflictelor, a violenței generalizate și a încălcării drepturilor omului. Poate că este doar vârful icebergului uh, ceea ce spunem noi aici, pentru că oamenii sunt afectați în multe regiuni ale lumii de aceste probleme, iar consecințele se uh, repercutează asupra vieții lor, pentru că ei nu sunt suficient protejați. În mod copleșitor și după cum se poate vedea din graficul uh, din stânga, marea majoritate a celor care au fost strămutați de pe urma conflictelor de la nivel global uh, sunt uh, strămutați uh, din în niște zone uh, centrale. Așadar, trebuie să ne gândim și la numărul de refugiați care au ajuns în Uniunea Europeană. Peste 83% dintre cei care vin în calitate de refugiați și au fost uh, percepuți ca atare, aceștia provin dintr-un număr mic de țări care au conflicte. Anul acesta, în 2016, 83% dintre cei care au venit în Uniunea Europeană au venit în principal din Siria, Afganistan și Irak. Toate acestea sunt locuri unde, în mod clar, au loc conflicte. Și trebuie să discutăm dacă observăm uh, la nivel global uh, situația refugiaților care se găsesc într-o situație de criză sau vorbim despre o criză a migrației la care trebuie să răpundem. În mod fundamental, oamenii despre care vorbim uh, și care sunt strămutați de pe urma conflictelor sunt uh, refugiați care au fost strămutați uh, ca urmare a unor conflicte și care au trecut prin niște uh, situații problematice. Migranții despre care vorbim astăzi, ei bine, o mare parte sunt refugiați, 20 de milioane. Aceștia au trecut granițele naționale uh, ca o consecință a conflictelor care existau în țările de proveniență. Peste 40 de milioane rămân în țările lor de origine, sunt strămutați intern se confruntă cu aceleași probleme ca și cei care au trecut granița, însă nu au obținut posibilitatea de a beneficia de protecție internațională, făcând acest pas transfrontalier. Și mai avem 1,8 uh, milioane de solicitanți de azil. Cei care devin refugiați și strămutații interni, ei bine, organizațiile umanitare se așteaptă ca aceste persoane, odată strămutate, să își uh, păstreze acest statut de-a lungul timpului. Din cei 20 de milioane de refugiați, 1,7 milioane sunt uh, refugiați care um, au acest statut de multă vreme și nici nu ne așteptăm ca ei să și-l schimbe în viitor. În ceea ce privește strămutații intern, uh, Uh, foarte mulți trăiesc în continuare în exil și se poate observa că uh, durata media a exilului a uh, celor strămutați în consecință, ca o consecință a conflictelor, este de 20 de ani. Așadar, este o provocare foarte importantă. Aceștia sunt oameni care sunt blocați și au nevoie de răspunsuri, iar răspunsurile sunt oferite um, printr-un mix de ajutor umanitar și dezvoltare care le este oferită instituțiile, activitățile lor, uh, ei bine, toate acestea uh, vin în uh, întâmpinarea lor. Dacă este să ne gândim la cauze, la cauzele care au dus la strămutare, fie că vorbim despre conflicte interne, câteodată despre conflicte cronice sau conflicte interstatale, e bine, când există acest cocktail, cum l-am numit eu, Um, oamenii simt nevoia să se mute. Problemele cu care sunt confruntă sunt multiple și este foarte important să subliniem faptul că nu fiecare individ care se confruntă cu uh, astfel de provocări va resimți provocările în același fel. Sigur că depinde de resursele și de uh, activele de care beneficiază fiecare persoană. Vorbim aici despre resurse economice, sociale, educații, abilități. Deci fiecare individ va reacționa diferit bineînțeles că lucrurile trebuie văzute și în funcție de uh, generația din care fac oamenii parte, de uh, gen și de multe alte criterii. În plus, cei care se confruntă cu provocări uh, se confruntă cu provocări care uh, sunt generate de uh, probleme diferite putem vorbi despre cei care se simt uh, amenințați din punct de vedere fizic. Vorbim despre persoane care trăiesc într-un mediu foarte tensionat de pe urma conflictelor și nu mai pot trăi o viață normală din punct de vedere economic sau al uh, bunăstării și subzistenței. Sunt multe provocări de natură politică, conflicte, violență directă, abuzul de drepturi umane, persecuție. Uh, care se repercutează negativ uh, asupra infrastructurii uh, în care trăiesc indivizii respectivi. Acestea se intersectează cu tot felul de alte provocări și viața devine imposibilă pentru cei care trăiesc în zonele respective. Așadar, trebuie să subliniem în primul rând că motivele pentru uh, migrație vor fi întotdeauna mixte. Vor fi provocări diferite care vor fi uh, depășite în mod diferit de diferiții indivizi. Trebuie să ne concentrăm și pe faptul că conflictele cu care se confruntă oamenii și provocările nu se opresc în momentul în care ajung în prima țară în care imigrează. Nu se opresc uh, la un punct dat. Condițiile și protecția trebuie să existe astfel încât provocările cu privire la protecție să se oprească. Nu de la sine neapărat, dar este important ca aceste lucruri să fie abordate. Așadar, aceste riscuri pot, fi, pot apărea și trebuie înfruntate atât în țara de origine, cât și uh, pe parcursul călătoriei de migrație, care trece prin mai multe etape, cât și în țara de destinație. Deplasarea în sine nu este soluția nu este răspunsul la această provocare, însă este o resursă cheie care uh, stă la dispoziția migranților. Persoanele care se simt amenințate de uh, anumite conflicte, ca o primă măsură de protecție, au posibilitatea de a se îndepărta de pericol, respectiv de zona respectivă. Acesta este, într-un anumit sens, paradoxul. Ei sunt forțați să se mute uh, ca urmare a pericolelor care îi pasc în zona respectivă, iar mișcarea este resursa, activul uh, la care pot apela în mod primar. Deci mobilitatea joacă un rol important în acest context. Acum, toate riscurile privind protecția uh, din exil sunt cam la fel ca și provocările cu care se confruntau în uh, țara de origine. Sigur că oamenii reacționează diferit, totul este subiectiv provocările cu care se confruntă cei care sunt în exil sunt așadar foarte complexe. Putem vorbi despre uh, incertitudini care au legătură cu experiența oamenilor în ceea ce privește zonele de conflict și incertitudine în statele de origine, dar și în statele gazdă. Dacă vorbim uh, despre aceste lucruri trebuie să fim conștienți că, pentru mulți, migrația transfrontalieră îi duce pe oameni dintr-o zonă de conflict într-alta, iar incertitudinile fizice pot persista. Cei care sunt în uh, tabere de refugiați sau uh, în alte locuri uh, pot deveni ținte militare sau altfel de ținte. Așadar, protecția nu este oferită întru totul. Sigur că există oportunități socioeconomice, iar viața uh, acestor oameni de multe ori uh, întâmpină foarte multe uh, probleme și apar foarte multe obstacole care trebuie depășite. Drepturile sunt interrelaționate și cei care cei cărora li se impun anumite drepturi sau le sunt încălcate în uh, contextul exilului. De exemplu, dacă le lipsește libertatea de mișcare, ei bine, aceste persoane vor uh, descoperi că le sunt încălcate și alte drepturi, cum să ai un loc de muncă dacă nu ți se permite să te muți dintr-un anumit loc într-altul de către guvernul țării gazdă. Uh, dacă ești refugiat, poate că nu ai accesul să uh, accesezi un anumit spațiu urban. Ei bine, acestea sunt problematici cu care se confruntă uh, cei strămutați. Dacă este să priviți această hartă care este prezentată pe ecran, veți observa în linii mari ceea ce este indicat aici, și anume, vorbim de strămutați din Siria, pentru că este o preocupare constantă a noastră în prezent, iar majoritatea acestor refugiați care au fost generați de conflictul sirian și care au trecut în altă țară, deci care au reușit să facă acest lucru și știm foarte bine că majoritatea civililor strămutați uh, ca urmare a conflictului, au rămas în Siria, dar cei care au reușit să treacă de graniță, e bine, marea majoritate uh, sunt într-o nouă regiune. Și ce uh, drepturi, de ce drepturi se bucură ei acolo, într-o țară tot în aceeași regiune. Vorbim de Iordania, de Liban, de Turcia. Ei bine, și aici apar foarte multe probleme. Cum să-și obțină protecția oamenii într-o țară în care nu își pot crea o viață și un uh, sentiment de bunăstare. Comparând cu mm, dimensiunea cercurilor de pe hartă, ei bine, se poate vedea uh, care um, este incidența refugiaților în diferitele zone. Mulți nu ajung în Europa. Știm acest lucru. Știm că există foarte multe discuții uh, cu privire la toate aceste lucruri. Au ajuns mulți refugiați în Europa în uh, ultimii ani, însă nu marea lor majoritate. Adevărul este că acesta este o mică picătură în ocean uh, în comparație cu cei care sunt strămutați uh, de pe urma conflictelor și ajung în alte regiuni ale lumii. Ce știm despre cei care s-au mutat? Mulți uh, dintre ei au ajuns în zone urbane, chiar dacă nu sunt îndreptățiți uh, să facă acest lucru și nu au acces la anumite zone. Știm că de multe ori ei sunt obligați să se mute în mod repetat pentru a se asigura protecția fizică și de asemenea oportunități economice. Care sunt provocările cu care ne confruntăm și se confruntă aceștia? Există provocări de natură economică care le vizează uh, traiul și viața pe care și-o construiesc, asociate uh, cu faptul că aceștia nu beneficiază de anumite drepturi. Drepturi de refugiați și drepturi de ființe umane. Observăm uh, presiunea asupra disponibilității din țări, uh, celor din țările gazdă de a-și uh, respecta angajamentele pe care le-au semnat, cum ar fi uh, Convenția din 1951 privind statutul refugiaților. Ei bine, este foarte greu să se îndeplinească toate aceste angajamente. Acest lucru are legătură și cu resursele, nu numai cu bunăvoința de multe ori refugiații sunt uh, priviți ca o povară, iar fiecare stat dorește să, degre- să se degreveze de această povară și să o pună pe umerii altui stat. Ei bine, asta trebuie să schimbăm. Trebuie să facem față presiunii, să observăm care sunt nevoile refugiaților și să discutăm despre implicațiile de securitate uh, ale acestor refugiați. Modul în care li se răspunde acestor oameni duce la implicații cu privire la securitate. Nu vorbim aici numai despre prezența lor fizică. S-a subliniat nevoia de a ne îndepărta de o determinare bazată pe statut. Cine are nevoie de protecție și la ce răspundem în acest context al migrației forțate? Ar trebui să ne concentrăm pe o abordare bazată pe nevoi. Definiția din Convenția 1951 Uh, vorbește despre persoane persecutate individual care au trecut în altă țară. Însă, în actualul context geopolitic, aceasta nu este o descriere adecvată a persoanelor care au fost rămutate ca urmare a unui conflict din țara lor. Observ că nu prea mai am timp, așadar voi trece la uh, un slide care argumentează modul în care am putea să mergem mai departe. Cred că trebuie să recunoaștem mișcarea, deplasarea, ca o formă naturală de autoprotecție în contextul migrației forțate. De asemenea, trebuie să ne gândim la uh, protecție cu, în contextul posibilității uh, acestea de uh, mișcare dacă uh, nevoile sunt îndeplinite. Trebuie de asemenea să ne gândim tot mai mult la modul în care este posibil să permitem oamenilor să se mute în într-un mod legal, autorizat. Nu tuturor, dar cel puțin unora, astfel încât să scădem presiunea. Și trebuie să ne gândim la locuri în care să fie relocați și la uh, a pune la dispoziție uh, resurse. Trebuie să nu mai, uh, să nu mai incriminăm pe cei care se mișcă independent și să ne gândim și la alte forme de protecție pe care să le oferim. Este cât se poate de clar că trebuie să discutăm despre intervenții în anumite regiuni în care refugiații și strămutații interni se găsesc în număr mare. Trebuie să fim creativi, să avem un răspuns imaginativ la toate aceste lucruri. Cred că timpul meu a expirat, așadar nu voi mai continua. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, până în alta. Pues no, gracias a usted, señora. Muchas gracias porque... Mulțumesc, doamnă, mulțumesc pentru că ați reușit să transmiteți idei uh, care ne interesează pe toți și asta într-un timp foarte scurt. După cum spuneam și la început, voi da posibilitatea colegilor noștri să adreseze întrebări strămutările interne, așa cum ați spus și dumneavoastră, aceste mișcări uh, sunt, au diferite cauze, iar eu doresc să mă refer la două. Războiul, violența și apa. Apa ca uh, resursă uh, apa ca mijloc de existență și de supraviețuire. Și unul dintre exemplele care uh, susține ceea ce spun este conflictul menționat de uh, președintele nostru, cel uh, din regiunea Lake Chad, care afectează patru țări, Nigeria, Chadul, Camerunul. Ei bine, acest conflict este generat de două puncte pe care le-am menționat războiul și terorismul, care duc la strămutări în masă ale populației, dar și schimbările climatice, care apar în uh, multe regiuni și nu știu dacă ați observat asta în cursul activității dumneavoastră, însă ceea ce credem noi este că asta a dus la două tipuri de strămutare masivă, una către nord, către Libia și una înspre vest, spre Atlantic. Și aș vrea să comentați cu privire la ceea ce am spus. Acum aș dori să vă întreb cine dorește să mai intervină. Dorește cineva din rândul colegilor noștri să ia cuvântul? Uh, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Silen. Adelante, por favor. Eh, Grazie, presidente. Eu quisiera preguntar... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să întreb în legătură cu ceea ce a spus în legătură cu povara care trebuie să fie împărțită la nivelul diferitelor țări și cu care luptăm de atât de mulți ani. Am folosit, folosim acum cuvântul responsabilitate care trebuie să fie împărțită cu alte țări și lucrul acesta nu se face. Nu știu dacă ați avut succes în ceea ce ați făcut în a schimba această terminologie care este folosită de diferite țări. Apoi ați spus, v-ați referit la aceia care sunt persecutați din motive personale, individuale și aceia care au dreptul la azil. Și în afară de aceasta mai există și alte tipuri de protecție care sunt necesare dacă uh, fug din cauza unei lipse de apă și aceasta ar fi o altă formă de protecție. Însă, în Spania, de exemplu, avem afgani, există un, le-am spus că există un conflict în țara lor, dar nu în zona lor, și le-am spus că îi putem trimite într-o altă zonă, chiar dacă ei nu-și dau seama că vor fi acasă, pentru că va fi un sistem diferit. Cred că dacă nu se acordă protecție individuală fiecăruia, atunci pot să apară probleme. 75% dintre afgani primesc un permis de reședință, 25% dintre aceștia vor fi trimiși într-o altă parte a Afganistanului și vor încerca din nou. Poate că putem să facem niște comentarii aici. Vă mulțumesc. Doamna Selena are cuvântul și apoi domnul Lopez Aguila. Per questa interessantissima esposizione. Vă mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru această prezentare extraordinară, doamnă. Și vă mulțumesc că ați uh, ridicat numeroase probleme, cum ar fi accesul la piața muncii, care este o problemă nu numai în uh, Liban uh, și Iordania, țări care încercă să facă, probleme, să facă progrese, dar și, în, uh, și aici în Europa. Și voiam să vă adresez o întrebare, fiindcă e foarte interesant că dumneavoastră vorbiți despre această abordare a abandonare a statului și îndreptarea către o abordare bazată pe nevoi. Poate puteți să ne dați mai multe des- detalii despre acest lucru. Mulțumesc, domnul Stier. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei profesor pentru informațiile extinse pe care ni le-a oferit. Aș dori să adresez o întrebare despre o țară cheie, Turcia o țară cheie în ceea ce privește eforturile derulate de aceasta, această țară pentru a primi refugiați din Siria. Turcia este și un actor, un participant la, acel, la acest uh, război prin procură, să zicem așa, războiul din Siria. Deci are un dublu rol. Este și cauza problemei și partea soluției pentru care are grijă de refugiați. Ați putea să ne spuneți cum stă cooperarea între Uniunea Europeană și Turcia, fiindcă aceasta este o chestiune crucială și aș vrea să cunosc părerea dumneavoastră despre acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc. Aș dori să să vă felicit pentru această audiere, fiindcă discutăm despre fenomenul migrației care acum a ajuns la un nivel uh, fără precedent de secole. Primul grup a analizat uh, motivele migrației care țin de situații de conflict, de război. Iar uh, aici este vorba despre persoane care caută refugiu și azil și intră în joc aici Convenția din 1951. Se face referire, bineînțeles, la acest lucru de nenumărate ori în Parlamentul European. Dar situația istorică s-a schimbat, au trecut aproape 70 de ani de când s-a discutat și adoptat în cadrul ONU această convenție. Întrebarea mea este următoarea. Dat fiind că ne confruntăm cu un flux de migrație fără precedent aproape, um, Credeți că e nevoie să regândim Convenția de la Geneva, să analizăm actualitatea și asta pentru a face față acestei game largi de refugiați care încearcă să supraviețuiască într-un uh, context al resurselor limitate, mai ales a resurselor de apă. Țările care au ratificat convenția trebuie să ofere protecție refugiaților, dar acum este vorba de sute de mii de oameni. Și, bineînțeles, poate în 1951 s-ar fi cerut protecție pe bază individuală. Mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Foarte interesant este modul în care vedeți uh, câmpurile conflictuale din perspectiva dumneavoastră. Practic, acestea sunt uh, prezentate punctual și pot fi analizate uh, individual. Sigur, Siria reprezintă un conflict care interesează întreaga lume, dar uh, noi trebuie să uh, nu numai să mai acumulăm cunoștințe și informații, ci să implementăm ceea ce s-a decis. Europa, din punctul meu de vedere, uh, se apropie de obiectivul pe care l-a uh, și l-a propus împreună cu Africa Trust Fund. Observăm cât este de dificil, pe de o parte, să cădem de acord care sunt cauzele primare ale acestei migrații. Pe de altă parte, nu avem uh, un partener de discuție la uh, Consiliul European. Vorbim de 8,8 miliarde de euro uh, în comparație cu conferința de la uh, Londra pe tema Siriei, unde s-au alocat 9 miliarde. Pe de altă parte, uh, avem doar 81 de milioane uh, de la nivel național. Aici s-a încercat să se implice odată în plus uh, statele naționale, la fel cum s-a întâmplat și cu schema de uh, distribuție a refugiaților. Dar se înregistrează aici o pierdere, respectiv statele naționale nu sunt suficient de implicate. Considerați că acest trust fund, acest cont fiduciar pentru Africa, reprezintă o soluție are sens să venim și cu instrumente suplimentare care să fie negociate, deci abia acum să înceapă dezbaterea cu privire la acestea? Vorbim despre instrumente noi cu privire la care regulile ar trebui să fie stabilite de-abia de acum încolo. Timpul trece și cred că ar trebui să ne concentrăm asupra mesajelor esențiale și să ne referim la acestea pentru că uh, trebuie să se ajungă la o situație pe care să o putem uh, controla, o situație coerentă și să nu pierdem uh, vremea cu uh, aspecte care sunt secundare. Bueno, me usted ha habido... Mulțumesc. Vi s-au adresat uh, cinci întrebări foarte inteligente și uh, așteptăm răspunsuri tot inteligente. Aveți la dispoziție 80 minute. Sorry. Thank you very much. Thank you all for those. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări fascinante și provocatoare. O să încerc să le răspund mai degrabă tematic și nu neapărat individual. Se pune o problemă fundamentală care are legătură cu ce ați întrebat dumneavoastră. Este vorba despre modul în care uh, hotărâm uh, cui răspundem iar multe întrebări despre Convenția din 51 și modul în care definiția consfințită în această con- convenție, definiția refugiaților, este, mai este de vreun folos acum, dat fiind că mediul politic s-a schimbat, uh, mediul istoric s-a schimbat și aici intră în discuție și diferența între statut și nevoi. Trebuie să nu uităm că chiar dacă Convenția din 51 are o definiție a refugiaților uh, care este în același timp și foarte îngustă și uh, foarte largă, fiindcă e, nevorbă de, e nevoie de, de urmărire în justiția persoanelor respective sau, sau uh, persecuție sau teamă de persecuție, care, ceea ce e foarte greu de dovedit, e nevoie de dovezi concludente în acest sens. Acum, în contextul european, aceasta este uh, singura definiție pe care o avem, singura regulă de joc. Dar, de zeci de ani, în alte părți din lume s-au folosit alte definiții. De pildă, Africa. Din 69 avem organizația, Convenția Organizației Uniunii Africane uh, care are o altă definiție a refugiaților și permite unei persoane să primească statut de refugiat pe baza faptului că a suferit acte de violență. Deci dacă ești într-o zonă de conflict, dacă ai fost afectat direct de acest conflict, poți primi statut de refugiat pe această bază, fără să trebuiască să dovedești că tu tu anume ai fost uh, urmărit în justiție sau persecutat din motive politice. În, în contextul uh, Africii subsahariene, aceasta este definiția pe care au folosit-o statele întotdeauna. Iată de ce a fost posibil ca în uh, contextul uh, în care um, mi-am desfășurat și eu cercetarea etnografică, de ce guvernul Ugandei a putut să primească sute de mii de refugiați sudanezi și după ce aceștia au trecut granița în Uganda și au fost au primit statut de refugiați pe această bază juridică. Dar mare parte a acestor refugiați care, dacă ar fi încercat să uh, facă solicitare de azil într-un stat european, nu ar fi obținut statutul de refugiat. Iar aceste lucruri se, uh, sunt într-o oarecare tensiune, fiindcă e vorba de persoane care sunt recunoscute uh, într-un anumit cadru ca refugiați și ca au nevoie de, pe, de protecție, dar aceast, aceste nevoie, această nevoie de protecție nu este uh, gestionată din punct de vedere legal uh, în, uh, în mod semnificativ dacă se schimbă zona geografică. Și uh, dacă vorbim despre statut sau uh, nevoi în cadrul abordării noastre sau uh, dacă avem o definiție mai largă a nevoilor de protecție a migranților și cum putem, uh, ca prin mecanisme de protecție diferite, protecție temporară și așa mai departe, să le oferim această protecție persoanelor. Ei bine, atunci uh, ce important este să discutăm despre acest lucru, să nu, să nu există o situație în care oamenilor li se neagă protecția dintr-un fel de loterie geografică. Au fost discuții în ultimii 10-15 ani da, în ceea ce privește convenția de, din 51, dacă ar trebui să fie rescrisă. Dacă este într-adevăr un document care răspunde nevoilor contextului actual geopolitic fiindcă este perceput în uh, acest context și, a, și militanții pentru drepturile uh, refugiaților și uh, cei de la UNCR au spus în nenumărate rânduri că trebuie menținută convenția, dar trebuie să existe mecanisme de reacție pe baza acestei convenții pentru a răspunde problemelor de pe teren, recunoscând că climatul nu este pozitiv, este există un climat de ostilitate împotriva migranților forțați. Și dacă am renunțat la convenție, atunci am, poate am ajunge la un, o situație mai dăunătoare migranților, ceea ce nu ne dorim. Și modul în care se răspunde nevoilor de protecție, s-a adresat o, o întrebare foarte pertinentă în momentul în care se găsește o soluție durabilă, nu se opresc lucrurile aici. Dacă afganii sunt trimiși înapoi în Afganistan din Spania și așa mai departe, dacă sunt, sunt returnați într-o parte din Afganistan de unde nu sunt ei, s-ar putea ca tocmai acele active, rețelele pe care le folosesc oamenii pentru a obține autoprotecție, nu le sunt disponibile în aceste locuri. Și am văzut asta și în alte conflicte. S-a întâmplat cam același lucru. Știu că s-au făcut returnări în Irak, de pildă, Bagdad, eh, spunându-se că eh, pot să trăiască în eh, liniște acolo, în siguranță acolo, dar n-a fost așa și s-au dus în zone curde, mă rog. Dar asta înseamnă că refugiatul devine persoană strămutată intern, nu până la urmă. Mi se pare că unele dintre întrebările adresate au făcut referire direct sau indirect la ocuparea forței de muncă. Și este foarte important acest lucru, fiindcă există o intersecție între dezbaterea privind uh, migranții ca o povară necesară sau să o reîncadrăm ca o șansă economică sau cel puțin ca o transformare a mediului economic. Și nu se privim pe migranții forțați ca pe o problemă. Este o chestiune filozofică Fiindcă, până la urmă, trebuie să ne gândim dacă au existat medii în care am putut mobiliza prezența migranților și pentru a stimula activitatea economică. Și există cazuri. În uh, cercetarea pe care am făcut-o, mi-am dat seama că în Uganda, în, 15, uh, în ultimii 15-20 de ani, guvernul din Uganda a, a deschis activitățile a, a deschis porțile refugiaților. Mai întâi erau ținuți în tabere pentru refugiați, nu aveau dreptul să, să se miște și să muncească acum, uh, pot să circule liber și să muncească acolo unde e de muncă. Problema cea mai mare este că în uh, capitale sau în alte orașe nu sunt locuri de muncă nici pentru cetățenii locali, nici pentru refugiați. Asta este o problemă în continuare și arată că e nevoie de o agendă de dezvoltare bazată mai mult pe incluziune în, pentru statele care găzduiesc refugiați și să nu ne gândim numai la intervenții de dezvoltare țintite și prea înguste. Și aici intră în discuție Turcia. La ce ne putem uh, aștepta de la guvernul turcesc? Uh, ne putem aștepta să sprijine refugiații când populația turcă se confruntă cu atâtea probleme? Dar există posibilitatea de a mobiliza prezența migranților și refugiaților pentru a depăși obstacole economice și de multe ori sunt uh, mult mai multe probleme economice și politice și prezența refugiaților este numai una dintre acestea și poate intersectează mai multe probleme, însă nu putem să ne oprim uh, la a-i găzdui pe refugiați. Trebuie să ne gândim și la posibilitatea oferirii de muncă refugiaților. Trebuie să le dăm și drepturi de, de lucru, deci nu putem să ne oprim înainte de a face acest lucru. Cred că mi-am depășit timpul alocat și îmi cer scuze dacă nu am putut să răspund tuturor întrebărilor. Mulțumesc foarte mult! Am uh, aflat foarte multe lucruri noi în această dimineață și vă mulțumim din suflet. D'accord. Bon, euh, ahora, euh... Mulțumesc. Trecem mai departe la următorul grup o rog pe doamna Giagi Bajan Duiuf și pe domnul Etienne Bijet să vină aici la prezidiu pentru a fi alături de noi și pentru a participa la următoarea dezbatere. Good, morning, colleagues. Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, dragi colegi, domnilor și domnilor. Bun venit uh, la grupul de discuții privind inegalitățile și migrația din motive climatice. Migrația este un fenomen complex și trebuie să avem o abordare holistică, deci. Dacă începem să încercăm să rezolvăm cauzele primare, trebuie să ne dăm seama că milioane de migranți eh, la nivel internațional eh, traversează frontiere și uneori pornesc la un drum lung și periculos și unul dintre motivele eh, pentru care fac acest lucru este reprezentat de inegalitățile economice. Trebuie să se reducă această prăpastie între între elite și între uh, persoanele cu un nivel de trai atât de diferit, fiindcă fiecare caută o, o viață mai bună. Și asta a făcut și bunicul meu când uh, la începutul a uh, secolului, la sfârșitul, la începutul secolului trecut, s-a dus în, în SUA ca să aibă o viață mai bună din Europa de Est. Și clima se schimbă în continuu. Iar efectele schimbării climatice aduc cu sine foarte multe riscuri. De curând, cercetătorii au început să analizeze modul în care sunt afectate mișcările de populație de către, schimb, de către schimbările climatice. Fiindcă oamenii aceștia nu mai pot să își clădească viitorul acasă, iar pe viitor s-ar putea ca schimbările climatice să joace un rol și mai important în, în migrație. Astăzi avem alături de noi doi oaspeți, doamna Diuf, președinta um, organizației uh, femeilor, femeile luptă împotriva migrației ilegale și domnul Pighe, specialist în migrație și schimbări climatice. Doamna Diuf, este o onoare pentru noi să vă avem uh, alături de noi aici și uh, sunteți foarte curajoasă că ați acceptat uh, invitația noastră, veniți din, San, din Senegal și nu a fost așa de ușor să veniți aici, să primiți viză. Și dat fiind că, iată, dumneavoastră aveți și o poveste personală tragică despre cum ați pierdut un fiu acum 10 ani. Și uh, o să ne povestiți, o să încercați să ne povestiți și să ne explicați uh, care sunt riscurile acestei călătorii, pe care le cunosc mulți tineri și totuși fac această călătorie, dar să ne spuneți și modul în care ați hotărât să faceți această asociație a femeilor împotriva migrației ilegale, alături de alte femei care și-au pierdut copii în aceleași circunstanțe. Pentru a le da un glas femeilor, pentru a, pentru a crea conștientizare uh, în rândul uh, populației. Doamna Diuf, aveți cuvântul și 20 de minute pentru prezentarea dumneavoastră, după care după care domnul profesor Pighe uh, va avea cuvântul și apoi vom da cuvântul în sală și după aceea din nou invitațiile noștri pentru a răspunde. Merci beaucoup. Mulțumesc Mulțumesc cu toată sinceritatea Comisiei Dezvoltare a Parlamentului European pentru că a avut amabilitatea să mă invite pentru o audiere privind cauzele profunde ale migrației. Am să încep cuvântarea mea. Aș dori să rog asistența să păstreze un moment de reculegere în memoria copiilor dispăruți uh, pe mare.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 este important ca la, guvern, la nivelul uh, local să se facă auzit glasul femeilor. Eu sunt uh, vicepreședintele acestei structuri, un fel de minister fără portofoliu și este important ca femeile să ia decizii la nivel comunitar și asta este important fiindcă ne s-a dat un glas să ne exprimăm tristețea și suferința noastră și există prin acest uh, mijloc posibilitatea de a transforma societatea noastră. Revenind la cauzele profunde ale migrației, vreau să vă spun că uh, regiunea noastră a fost uh, marcată de schimbările climatice, care afectează calitatea solului, crește nivelul apelor și creează transfer de populație. În 2014, 13 milioane de persoane au uh, părăsit uh, zonele lor și, și uh, în zona orașului Cotonou și din Mauritania populația este foarte afectată de salinizarea solurilor. Acordurile de pescuit care au fost semnate cu Uniunea Europeană a dus la exploatarea stocurilor halieutice pe care avem, care era principala uh, sursă de trai a comunităților noastre și care a cauzat șomaj și o scădere a nivelului de trai a tinerilor din zona costieră. Sărăcirea familiilor i-a făcut pe tineri să migreze. Indiferent de ruta pe care au uh, ales-o, își puneau uh, viața în pericol. În Sahel există și pericole de securitate, iarăși a făcut pe oameni să migreze forțat. Instituțiile etnice sau civile a, care au a, continuat războaiele între țări au creat alte cauze. Și în ceea ce privește industria de pescuit, aceasta reprezintă un, uh, încă un control suplimentar uh, asupra comunităților noastre, dar să nu uităm că noi avem uh, dreptul libertății absolute. De, de, de aceea este important să ne, uit, să ne să regândim mobilitatea umană. Toate aceste lucruri afectează nivelul societății cel mai vulnerabil, tinerii care nu au locuri de muncă. Și când uh, vedem care este situația migrației în Sahel, ne dăm seama că, în mare parte, aceasta este reactivă, care face complexă analiza procesului și a parcursului migratoriu, care devine din ce în ce mai primejdios. Și uh, există nevoi sociale, emoționale, politice, care îi fac pe eh, migranți să, să facă călătoria primejdioasă. Documentarea este foarte greu de făcut eh, la nivelul eh, circulației persoanelor în Sahel. Această zonă, care este semi-deșertică, unde avem Senegalul, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Nigeria, Chad, Sudan și Cornul Africii, Etiopia, Eritrea și Somalia. Iată țările din această regiune. Ruta migrației ilegale în Sahel arată că există două axe preferate de migranți ilegale, de la Dakar la Bamako, de la Tombuctu la Agao, de la Caza la Tanger, prin Ceuta. Și încă o axă, de la, din Gao, din Nigeria, în Algeria, în Uja, Tanger, și Spania continentală. Acești migranți vin din Nigeria, Senegal, Mali, Ghana, Costa de, Costa de Fildeș, în mare parte. Există o altă axă care începe din Sahel. Am făcut o hartă pe care am trimis-o secretariatului comisiei. Puteți să o afișați pentru a arăta cum se traversează deșertul. Aceasta este ruta, o rută preferată acum. Mult timp se trecea prin Algeria, de când și-a blocat, și-a oprit intrarea Algeria, se trece prin Agadez în Niger, se traversează deșertul pentru a ajunge în Libia și a traversa apoi Marea Mediterană. Acum axa este, începe de la Agadez, unde zeci de mii de persoane uh, traversează 2000 de kilometri prin deșert. Între Sahel și Marea Mediteraneană, proiectul migratoriu este continuu. Traversarea Saharei se face în mai multe etape și totul depinde de informațiile obținute privind itinerariile, mijloacele financiare pe care le au migranții, uh, țările traversate, fac din, uh, din călătoria migratorie una primejdioasă și fluctuantă. Nu putem să avem o idee clară a parcursului migratoriu destinația de tranzit poate să devină destinație finală, chiar dacă returnarea în țara de origine este o perspectivă, o, chiar și în momentul în care ajunge la stabilitatea financiară pe care și-o dorește în această țară. Și în final, vreau să vă spun că mijloacele pe care le-a pus Uniunea Europeană la dispoziția Frontex, dacă l-ar fi folosit pentru educație, pentru o formare calificată, pentru tinerii africani. Cred că aceștia nu ar fi întreprins această călătorie primejdioasă prin deșert pentru a ajunge în zona Schengen și, să, și, și nu ar fi murit cu sutele de mii în Marea Mediteraneană și în uh, deșertul Sahara. Iar acordurile de pescuit trebuie să fie și ele revizuite pentru a ține cont de nevoile comunităților de pescuit de la noi din țări și să protejăm resursele haliutice care se reduc în continuu. În ceea ce privește inegalitățile între nord și sud, o țară din sud și uh, aceste, aceste diferențe trebuie să se ia în cont în ceea ce privește negocierile, fiindcă atâta timp cât prăpastia între bogați și sărați va crește, frustrările vor exista și migrația reactivă va continua și ea. Iată de ce organizațiile societății civile care uh, activează în domeniul migrației trebuie să colaboreze pentru a crea o solidaritate internațională împreună cu migranții, creând punți și nu ziduri înalte. Fiindcă uh, centrele de primire pentru migranți uh, sunt mai degrabă închisori și aceste, acest parcursuri uh, migratorii au fost întotdeauna axe de uh, de transfer care a reprezentat și un schimb cultural. Trebuie să folosim de bogăția reciprocă. Iată de ce avem nevoie să găsim soluții uh, la, să răspunzi la întrebarea um, papei. Cum să facem ca migrația să devină o bogăție și să împiedicăm discriminarea, rasismul, naționalismul extrem și xenofobia. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc. Suntem cu toții foarte emoționați de mesajul dumneavoastră și de mărturiile dumneavoastră înainte de a da cuvântul colegilor pentru observații și întrebări. Avem un al doilea oaspet în panel care se va referi la efectele schimbărilor climatice asupra migrației domnul Gen Piguet predă la Institutul de Geografie al Universității din Neuchâtel, din Elveția, a studiat legăturile între, cele, între aceste fenomene, schimbările climatice și migrație. Vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici la această audiere și vă dau imediat cuvântul pentru 15 minute. Merci beaucoup. Mulțumesc. Am dorit să încep această expunere printr-o printr-un citat vechi, destul de vechi, pe care l-aveți, a lui Xavier Sovana, Solana, care în 2008 a fost repre- înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă, țările care Uh, fac obiectul unor condiții uh, grele sanitare, șomajului sau excluderii sociale sunt mai vulnerabile schimbărilor climatice, toate acestea ar putea să ducă la uh, migrație. A doua frază importantă, Europa trebuie să se aștepte la o creștere substanțială a presiunii migratoare. Această frază a răsunat foarte puternic ea a generat adesea temeri suplimentare care sunt în continuare foarte prezente în jurul ideii că, în, final, schimbările climatice ar putea să genereze o creștere suplimentară a presiunii migratoare pe care unii o consideră a fi excesivă și pentru a răspunde la Uh, întrebarea dacă aceste temeri sunt fondate sau nu, doresc să încerc să sintetizez o literatură care este deja relativ abundentă privind această temă. Aveți aici un grafic care prezintă publicațiile științifice pe tema legăturii dintre schimbările climatice și migrație. Dacă vedeți bine, veți vedea că în 2007-2008 citatul pe care vi l-am prezentat coincide cu o adevărată explozie. Ne așteptăm la 100-150 de publicații științifice pe an în anii recenți pe această temă. Graficul Uh, se referă la anii 70. Vă propun o sinteză foarte scurtă a cunoștințelor științifice privind această temă, începând cu identificarea a trei aspecte ale schimbărilor climatice care provin din uh, raportul și care am putut să contribui și care spun că ar putea să aibă un impact direct asupra uh, migrației. Creșterea și intensității uraganilor tropicale, agravarea secetelor, nu în toate regiunile lumii, dar din nefericire în multe regiuni ale lumii și apoi creșterea nivelului mărilor. Să trecem acum în revistă aceste trei pronosticuri climatice care, despre care, din nefericire, putem să spunem și colegul climatolog a dovedit că sunt foarte probabile pentru deceniile uh, viitoare. Ce știm despre legătura dintre acestea și migrație? Dacă începem cu uraganele tropicale, uh, în final avem un mesaj din punct de vedere al migrației la distanță care, este, uh, care ne asigură care sunt consecințele acestor uragane și uh, Strămutările sunt în principiu de scurtă durată și pe distanță mică, pentru că victimele sunt sărace, sunt puțin mobile și sunt, uh, provin din țările din sud care sunt afectate și apoi observăm că în multe situații unde s-au realizat studii că aceste persoane revin cât se poate de rapid pentru a reconstrui satul lor sau spațiul care a fost distrus. De altfel, observăm o eficacitate destul de mare a măsurilor de alertă, de prevenire, care presupun uneori investiții destul de modeste pentru a se evita uh, strămutări prea mari de populație. În raport cu acest prim, nu putem să spunem că nu este grav, este extrem de grav, grav pentru populațiile care vor fi afectate, însă legătura directă cu migrația și cu aceea de, pe distanțe mari nu este adecvată astăzi. Ce putem spune despre cel de-al doilea punct și anume acela al secetei? Aici uh, Lucrurile sunt mai nuanțate pentru că avem exemple istorice de astfel de uh, perioade de secetă în, zona, în regiunea Sahare care au dus la exoduri importante de populație care au încercat să fugă din uh, cauza scăderii productivității agricole. În același timp, trebuie să păstrăm toate nuanțele, anumite studii uh, prezintă un efect de diminuare a secetei asupra migrației. Mali, de exemplu, avea tradiții migratorii foarte cunoscute spre țări ale Europei, tradițiile migra- tradiții migratoare pe care seceta n-au făcut decât să accelereze, în loc să accelereze, au frânat capital necesar pentru călătorie și aceasta a făcut ca populațiile respective să se confrunte cu dificultăți economice foarte mari pe care migrația le-ar fi putut compensa. Vedeți aici că există o complexitate pe care încerc să o introduc în prezentarea mea. Nu mai avem o migrație care este văzută ca fiind un simptom negativ, al o fugă uh, de schimbările climatice, ci avem o migrație care uneori poate să fie un răspuns, uneori poate să fie frânată de către schimbările climatice și uneori poate să fie chiar accelerată de către schimbările climatice. Și în final, în ceea ce privește seceta, trebuie să ne reamintim că consecințele pentru oameni trec prin penurii alimentare și aceste uh, crize alimentare, așa cum s-a demonstrat uh, premiul Nobel pentru economie, sunt uh, determinate de o gestionare defectuoasă politică mai degrabă decât uh, factorilor climatici. Aici exist, nu există o legătură directă, mecanică, între uh, fenomenul Uh, impactul secetei și migrația care ar putea să devină consecința acesteia. Iată de ce, în ceea ce privește acest al doilea fenomen, al treilea fenomen este creșterea nivelului mării. Aici avem orizonturi temporale destul de îndepărtate pentru a vă da un ordin de mărime, 50 de centimetri, la începutul secolului 21 ar putea să ne aștepte 50 de centimetri, ar putea să pară foarte puțin, însă în același timp, dacă ne gândim la fenomenul de eroziune care însoțește uh, creșterea nivelului mării și fenomenul salinizării uh, straturilor freatice, toate acestea vor spune, uh, vor duce la afectarea unui număr mare de persoane. Poate că nu vedeți foarte bine, există două informații, o informație privind altitudinea la care trăiesc populațiile lumii și o informație privind efectivul acestor populații. Aveți aici numărul de persoane care locuiesc la mai puțin de 10 metri sub nivelul mării puteți să observați că la, în raport cu 600 de milioane de persoane, sunt 600 de milioane de persoane avute în vedere, dar trebuie să ne gândim la toată populația globului, însă este vorba de regiunea sud-estului asiatic, cost, coasta Africii de vest, o regiune cum ar fi delta Nilului din Egipt și regiunea Mississippi, unde anumite zone din America de Sud au populații uh, foarte numeroase care trăiesc la această altitudine 10 metri. Am vorbit de 50 de centimetri înainte, vi se, vi se va părea un ecalaj foarte mare, dar vedem că în viitor populația amenințată este foarte importantă. Și avem uh, populații care ar, vor fi forțate să se mute dacă insula lor va fi ocupată de către mare, nu e ca și cum trece un uragan, chiar dacă sunt puse la dispoziție instrumente pentru a se putea întoarce apă. Pe termen lung este vorba despre creșterea nivelului mării, aceasta este cea mai susceptibilă să genereze uh, strămutări de populație. Cu toate acestea, trebuie din nou să constatăm faptul că aceste deplasări se vor face pe distanțe scurte. În anumite țări am implementat deja programe de reinstalare pentru populația amenințată, programe de reinstalare care în general <clears throat> deplasează populația la nivelul a câțiva kilometri. Aceasta nu împiedică ca aceste consecințe să fie tragice, însă acestea relativizează încă o dată ideea că migrația, unei migrații la, pe distanță mare care să se uh, privească țări cum ar fi și țările europene. Lentoarea procesului creșterii nivelului mării permite, în anumite situații, o adaptare. Cel mai bun exemplu, bineînțeles, poate că nu l-ați remarcat pe diagramă, sunt țările de jos. Țările de jos, așa cum indică și numele lor, printre principalele țări amenințate teoretic de către creșterea apelor, însă știm că Parlamentul neerlandez de mult a votat credite extrem de mari pentru a face față într-un mod absolut eficient acestei creșteri a nivelului apei. Bangladeshul, de asemenea, este o țară în prima linie printre acelea evocate până acum și acesta a avut dificultăți foarte mari pentru a mobiliza fonduri la fel de considerate pentru a face față creșterii nivelului apelor. Deci numărul persoanelor strămutate va depinde de nivelul investițiilor și din nou putem să contestăm aici o legătură mecanică între factorii naturali și fenomenul uh, migratoriu care are consecințele cunoscute. În concluzie, sute de milioane de oameni sunt uh, amenințate în mod direct de către schimbările climatice la nivel mondial. Situația este extrem de gravă. Riscul de deplasare a populației legată de schimbările climatice pe distanțe lungi depinde de factori multipli, de factori politici și în anumite situații migrația poate să fie în mod paradoxal o formă de răspuns, o formă de adaptare la aceste provocări ale schimbărilor climatice. Dacă există aceste, aceste strămutări și acestea vor fi pe distanțe scurte și pe o durată scurtă și acest lucru, în raport cu citatul pe care vi l-am prezentat al lui Javier Solana, ne face să spunem că schimbările climatice nu trebuie să contribuie în niciun fel la creșterea temerii în ceea ce privește emigrația, ci trebuie să facă să crească preocupările noastre pentru soarta acestor oameni. Ce înseamnă acest lucru pentru Europa? Aceasta înseamnă că mizele acestui pericol nu sunt mize uh, de politică de refugiați, de azil, ci țin mai mult de dezvoltare, de implementarea unei asistențe umanitare care să reacționeze atunci când factori climatici brutali uh, lovesc anumite țări care nu au mijloacele pentru a face față. În acest context, populațiile imobilizate de către acești factori climatici vor fi și ele la fel de vor fi luate în considerație la fel de mult ca și emigranții, pentru că acestea vor fi primele victime. Deplasarea unora în interiorul țărilor, va trebui să ne gândim și aici la acest tip de asistență și în final, încă o dată, este vorba de uh, problema migrației și a schimbărilor climatice, chiar dacă toate acestea au un ecou puternic la nivelul populației și dacă uh, Trebuie să fim conștienți de aceste pericole. Dacă acestea uh, acordă și o înfățișare umană acestor schimbări, această migrație nu este decât unul dintre aspectele care țin de această provocare care va trebui să-i facem față în anii ce vor veni. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you very much, Professor Piguet, for the presentation. Mulțumesc, domnule profesor, pentru această prezentare și acum voi da cuvântul uh, deputaților și oaspeților pentru a adresa întrebări și a face comentarii timp de 15 minute, dacă nu este cumva prea târziu. Da. Mulțumesc foarte mult! Mă gândeam la ultima prezentare cu privire la schimbarea climatică, care în sine nu îi îndepărtează pe oameni, ci Schimbările climatice și efectele acestora reprezintă o forță motrice pentru alte probleme. Deci chiar dacă schimbările climatice nu îi fac pe oameni să plece, poate că aceste schimbări climatice atrag sărăcie, conflicte și alte probleme. Și, în felul acesta, oamenii sunt nevoiți să plece. Cred că acesta este de asemenea un lucru pe care trebuie să-l reținem și la care trebuie să ne gândim, pentru că am vizitat Mali acum 2 ani și am vizitat o corporație suedeză, o întreprindere suedeză, care lucra cu apa și cu alte lucruri și încercau să se adapteze la schimbările climatice. Este foarte important uh, să ne străduim astfel încât să facem progrese în ceea ce privește adaptarea. Să facem acest lucru acum și să nu așteptăm până este prea târziu. Să facem tot ceea ce este posibil astfel încât să ajutăm, iar lucrurile să fie cât se poate declare pe teren, să investim pe această direcție. Nu este vorba întotdeauna despre proiectele mari care sunt cele mai bune. Sunt foarte multe proiecte de mici dimensiuni care pot obține rezultate bune în vederea soluționării măcar a unei părți a acestor probleme. Domnul Gheorenț. Mulțumesc. Am o întrebare pentru doamna Diuf și pentru celălalt uh, oaspete căruia nu-i văd numele pe călăreț și nu vreau să-l tâlcesc. O să-i vă zic domnule expert. Pighe. Pighe puteți să spuneți sau, sau domnule expert, cum vreți. Mulțumesc foarte mult încă m-ați ajutat. Doamnă Diuf, în discursul dumneavoastră ați vorbit despre uh, Papa Francis. Și uh, dacă ați vorbit despre papă, acesta a spus de curând că și natalitatea este o problemă pentru el. Deci, după papă, o femeie n-ar trebui să aibă mai mult de unul sau doi copii. Și a zis că nu putem să ne înmulțim ca iepurii. Nu se poate ca autoritatea ecleziastică de la cel mai înalt nivel să spună așa ceva. Este uimitor. În Europa, în momentul în care natalitatea era foarte ridicată, au existat fluxuri migratorii ridicate. Natalitatea la dumneavoastră în țară este în continuare un uh, subiect tabu sau se poate discuta despre acesta? Care este reacția femeilor în această situație? Femeile acceptă, uh, doresc în continuare să aibă șase, șapte, opt copii. Opt copii mi se pare că este media în, uh, în Niger, Nigeria. În Senegal parcă este mai mică. Ce, ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru și în ce măsură Europa și politica sa de cooperare pentru dezvoltare ar putea să dea o mână de ajutor pentru ca alături de alți actori, de pildă Departamentul ONU pentru Populație, ar putea să pună pe picioare o politică care să dea acces femeilor care doresc acest lucru la formule de planificare familială. Asta în primul rând. În al doilea rând, Vă adresez dumneavoastră o întrebare. Nu există și rezervoare de productivitate în uh, aceste țări? Ați vorbit despre secetă, care poate să aibă consecințe uh, în ambele părți. Să încurajeze fluxurile migratorii sau să le stopeze, fiindcă persoanele care ar dori să migreze nu au uh, mijloacele necesare. Producția agricolă, de pildă, în Sahel, mi se spune că producția agricolă pe cap de locuitor este la același nivel ca de 30 de ani. Pe de altă parte, nu se spune faptul că producția agricolă a fost uh, uh a crescut de trei ori și în uh, și la fel și populația în ultimii 30 de ani. Deci nu putem spune că rezultatul este zero. Cu într-o evaluare superficială am fi spus că, din punct de vedere al producției agricole, productivitatea uh, uh, face un, un excedent. Dar, dar, când, uh, dar este un progres în momentul în care cu același număr de agricultori se produce de trei ori mai mult. Și aici natalitatea ridicată pune probleme. Credeți că... Bine, e doar o întrebare. Ce așteptați la Uniunea Europeană? Ce fel de politici așteptați de la, din partea Comisiei Europene? Ce așteptați de la Fondul European pentru Dezvoltare? Cum credeți că se poate găsi un răspuns la toate aceste întrebări? Vă mulțumesc! If there are no other questions... Dacă nu mai sunt alte întrebări, le voi da cuvântul oaspeților noștri pentru a răspunde la întrebările care le-au fost adresate. Doriți să începeți, doamnă Diuf? Oui, euh, merci, monsieur. Mulțumesc. Ceea ce privește planificarea familială și programul guvernamental, mai ales la, în Senegal. Noi suntem comunități tradiționale, am mai spus acest nume, patriarhale, dar și poligame. Poligamia joacă un rol socioeconomic în activitățile noastre. Fiindcă munca pe care o desfășurăm la nivel economic este mai, mai degrabă manuală. Deci e nevoie de multă mână de lucru, mai ales uh, bărbătească, pentru a ne desfășura activitățile în agricultură, unde nu lucrăm cu mașini unelte și cu cât avem mai mulți oameni, mai multă populație, cu atât e mai bine din punct de vedere economic și la, la nivelul comunităților. Cu schimbările climatice, care aduc la o situație precară pentru populații, au dus la, uh, la migrarea tinerilor. Iată de ce se începe o politică de planificare familială noi avem întâlniri la nivel comunitar în ceea ce privește efectele nefaste ale lipsei de acces la planificare familială. Vă dau un exemplu. Eu vin dintr-o familie unde mama avea opt copii și tata trei soții. La noi acasă erau 25 de oameni în casă și o, duceam bine. Bărbații pescuiau sau uh, lucrau pământul și femeile lucrau manual. Dar uh, după criză, după acordurile de pescuit, nu mai facem față. Și din cauza secetei, nu se mai face nici agricultură. Iată de ce criza ne obligă pe noi femeile să folosim uh, planificarea familială pentru a minimiza riscul de migrație suprapopulare a populației, a comunității poate fi asociată migrației. Iată de ce statele noastre încep să aplice politici de, de planificare familială, spunând doi copii pe cap de familie, fiindcă astfel voi avea mai bun acces la educație, la sănătate, formare profesională. Iată deci Acum guvernele încep să pună în aplicare programe de planificare familială în comunitățile noastre. Euh, în ceea ce privește prima întrebare, legătura indirectă. Nu m-am uh, referit la această întrebare și, după cum uh, spuneți și dumneavoastră, această chestiune este una complexă, dar este foarte importantă. În ceea ce privește conflictul din, Garfu, din Darfur, Ban Ki-moon spusese la ora aceea că efectele climei se fac simțite asupra conflictelor. De atunci s-a făcut foarte multă cercetare, oarecum controversată, în care s-a încercat să se facă o legătură între fluctuațiile istorice la nivelul climei cu um, recrudescența violenței și a conflictelor. Deci există o legătură, da, Există o legătură indirectă, este clar acest lucru. Și la în Siria, de curând, uh, s-a dovedit că și seceta de acolo jucase un rol uh, în ceea ce privește conflictul și fluxul migratoriu. migratoriu. Dar între numărul mare de factori care împreună generează deplasări uh, și conflicte și apoi deplasări ale populației, aspectul climatic, aspectul de mediu înconjurător, uh, nu, nu este decât foarte rar factorul dominant. Și, pe de o parte, poate acesta, acesta nu este neapărat o nădejde, fiindcă schimbările climatice sunt o greutate în plus, dar poate că asta este un semn, un semn că dacă reușim să rezolvăm uh, problemele politice și de dezvoltare, s-ar putea într-o oarecare măsură să, să luptăm în mod eficient împotriva consecințelor schimbărilor climatice. Și a, exact uh, asta ați spus și dumneavoastră în ceea ce privește politicile de dezvoltare. Politicile de dezvoltare trebuie să țină cont neapărat de schimbările climatice. Din păcate, lucrurile sunt și mai dificile, dar trebuie neapărat să se țină cont. Argumentul meu era acela că nu era vorba de migrația care va fi o consecință în mod direct, ci că prin dezvoltare prin uh, uh, mize mult mai ample, trebuie să se facă, să se răspundă acestei legături între migrație și schimbări climatice. Doriți uh, să las cuvântul, domnule Gărânț? Vreți să vă răspund și în ceea ce privește natalitatea? Da, vreau să vă mai pun o întrebare, uh, dacă îmi dați voie. Acum 10 uh, ani, uh, Sahelul și Africa de Est au cerut un studiu privind, uh, au făcut un studiu privind migrația în aceste regiuni. Și uh, am fac rezumatul acestui studiu care a ajuns la concluzia că 90% din migrație era intraregională. Deci din Burkina Faso până în Mali, din Congo uh, și așa mai departe. Deci intraregională. 10% dintre persoane, dintre migranți, au încercat să uh, ajungă uh, în Europa sau în Statele Unite ale Americii. Profilul acestor oameni erau că erau bărbați, tineri, cu un nivel uh, de educație la nivelul liceului sau de peste liceu, deci cei mai bine formați au încercat să părăsească regiunea. Nu știu dacă între timp s-a actualizat acest studiu, dar acest studiu a fost revelator în ceea ce este profilul celor care doresc să părăsească această regiune. Și vă întreb ce părere aveți dumneavoastră. Și ce părere aveți la nivel politic dacă Europa, politica sa de migrație și de dezvoltare, este suficient de conștientă de acest fenomen. Vă mulțumesc. Merci. Alors... Vă mulțumesc. Vreau să revin la prima parte a întrebării, foarte pe scurt. Este vorba despre rezervele de productivitate. E foarte clar că creșterea populației ascunde progrese care au fost importante, ale producției care au fost foarte importante, dar ne punem întrebarea dacă scăderea natalității este condiția numărul unu a dezvoltării sau dacă sau dacă este invers. Ne dăm seama că al doilea lucru este valabil și aici uh, Niger, uh, Nigeria în Nigeria natalitatea este foarte ridicată, dar multe țări învecinate și țările din Africa de Nord au asistat la o scădere a natalității. Deci, eh, politicile de dezvoltare trebuie să țină cont de aspectul demografic și politicile de planificare familială sunt uh, sunt foarte importante, dar că proiectul de dezvoltare este mult mai amplu și acesta ne va duce la reducerea creșterii populației și la îmbunătățirea nivelului de trai general. Apoi, aveți dreptate. Politicile de dezvoltare nu țin cont de faptul că persoanele care sunt, uh, au studii superioare migrează mai mult decât ceilalți. Și deci dezvoltarea, uh, dezvoltarea poate să accelereze migrația. Și avem cazuri în literatură. Legătura între migrație și dezvoltare este mai degrabă un, uh, o legătură, o conexiune pozitivă. O țară care se dezvoltă fabrică mai mulți migranți, dar este neapărat un lucru rău? Nu neapărat, dacă ținem cont de faptul că migrația este un accelerator al dezvoltării. Și prin transferul de fonduri de la migranți, dezvoltarea poate să câștige teren. Și aici trebuie să renunțăm la ideea că vom uh, diminua migrația în mod mecanic. Dar acesta rămâne cel mai bun termen, cea mai bună metodă pe termen lung pentru a evita formele de migrație și de disperare la care putem uh, asista în ceea ce privește lista de dezvoltare. Uh, nous incite, par exemple, la... Aceasta ne incită să ne gândim că poliția de dezvoltare în sine ar putea să fie uh, contraproductivă în ceea ce privește migrația. Mulțumim! a tuturor penaliștilor pentru răspunsuri, pentru intervenție, pentru că mai avem 5 minute în plus. Vreau să tra concluziile panelului cu câteva observații politice în limba mea, în limba italiană, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc amândouă cu multă căldură pentru că ați evidențiat lucruri esențiale. Ambii ați sugerat schimbarea felului în care abordăm lucrurile. Lipsa unui răspuns european la această problemă este ceva ce poate vedea atât, ce poate a fi văzut pe termen scurt, dar și mediu și lung pe termen scurt au existat uh, informații pozitive privind accelerarea operațiunilor de salvare pe mare. Pe termen mediu va trebui să ne ocupăm de acest lucru. În comitet, Comisia Libe avem în vedere reformarea sistemului Dublin și uh, re, uh, instalarea oamenilor am încercat să ne asigurăm că creăm structurile care sunt necesare la fața locului. De asemenea, să ne asigurăm că așa, Parlamentul are canale legale pentru ca oamenii să nu cadă în mâinile traficanților pe termen lung. Ați menționat amândoi acest lucru. Uh, ați spus că vorbim despre uh, dezvoltarea care acționează amonte pentru a avea o influență asupra schimbărilor climatice și așa mai departe. Ați menționat contactele și multe alte chestiuni care sunt fundamentale, cum ar fi rolul femeilor, impactul acordurilor de pescuit care uh, duc la puncte cruciale atunci când vorbim despre politici de dezvoltare, de care ne-am ocupat și ieri și am vorbit și despre coerența politicilor, atât la nivel intern cât și extern, pentru că există o legătură adevărat că avem nevoie de politici de dezvoltare care să fie în coerență cu cele de migrație mai degrabă decât să se înfrunte una cu cealaltă și aceasta ține și de ceea ce facem la nivel comercial, acordurile comerciale, acordurile pescuit, acordurile fiscale. Am fost raportor pe uh, evaziune fiscală și uh, țările în curs de dezvoltare. Toate aceste puncte sunt legate strâns unele de altele și cred că discuțiile din panel au fă- făcut ca aceste lucruri să reiasă foarte clar. Vreau să vă mulțumesc încă o dată Vreau să invit pe domnul Ignacio Curao la ultimul cel de-al treilea panel și vreau de asemenea să-i rog pe vorbitorii acestui al treilea panel să uh, ia loc aici la podium. Vă mulțumesc! Okay. So, good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Bună dimineața, dragi colegi. Mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră aici. Vom începe cu cel al treilea panel și vom discuta despre cauzele primare uh, și modul în care trebuie adresate acestea, uh, situația actuală și modul de a uh, progresa voi oferi câteva uh, observații cu privire la acest punct. European, uh, Uniunea Europeană trece prin cea mai gravă criză a refugiaților de la cel de doilea război mondial încoace. Această criză trebuie văzută într-un context mai larg de violență și destabilizare în multe părți ale lumii. Este o criză fără precedent uh, care își are originea în zonă de conflict, în acțiuni de persecutare în țări vecine uh, ale Europei în Siria și în Irak uh, domnește uh, instabilitatea și sărăcia, ceea ce a forțat milioane de femei, bărbați și copii să fugă, să se refugieze și să caute o viață decentă, uh, inclusiv în țări din Uniunea Europeană. Fluxurile migratorii sporesc, au crescut foarte mult în 2014, mai ales pe ruta central-mediteraneană. 2015 uh, a înregistrat o agravare dramatică a situației. Fluxurile migratorii sunt mixte, însă sporește tot mai mult numărul de persoane care caută protecție la nivel internațional, nu numai din Siria, Eritrea, Irak și Afganistan, ci și din alte țări. 90% dintre cei care merg pe rusta est-mediteraneană sunt cetățeni dintr-una dintre cele uh, trei țări menționate războiul civil din Irak, violențele în creștere în Afganistan și instabilitatea în țări africane precum Libia a dus la milioane de refugiați care încearcă să scape din teatrele de război și conflict din țările lor. În același timp, mii de migranți economici caută de asemenea o viață mai bună. În ceea ce privește eh, refugiații din Eritrea, ei sunt cel de-al doilea grup ca dimensiune de refugiați care eh, solicită azil în Europa după sirieni. Ei sunt prezenți, dar uh, în Eritrea nu există conflicte. Ei pleacă din această țară africană mică pentru că guvernul uh, este repre uh, represiv și instaurează un regim totalitar. Țările europene se gândesc să reinstaureze controlul la graniță și să renunțe la privilegiile oferite de sistemul Schengen mulți oameni din, din, cu uh, background uh, etno-religios diferit uh, se confruntă cu probleme. Apare, apar tot felul de riscuri care pun în pericol securitatea oamenilor. Acest context ne-a convins să solicităm o gestionare mai bună a numărului de refugiați care ajung la frontieră. Europa nu a găsit încă o soluție practică de a rezolva aceste probleme. În Siria, uh, în continuare, războiul continuă și în Irak violențele continuă. De asemenea, uh, și în Africa și în Orientul Mijlociu, oamenii continuă să plece pentru a găsi o cale de trai mai bună. Lupta împotriva sărăciei în Africa uh, trebuie să continue. Trebuie să ne asigurăm că grupuri extremiste, precum statul islamic sau afiliații săi, nu vor mai fi capabili să intervină și să acționeze în țări vulnerabile. Țările uh, nord-africane, precum Marocul, au uh, văzut această realitate de vreme. Rezultatul a fost că au fost inițiate cooperări uh, economice pentru a spori dezvoltarea în țări din Africa. Marocul a stimulat cooperarea internațională și a încercat să combată terorismul internațional, concentrându-se pe luptătorii străini țările europene uh, trebuie să își uh, încurajeze și își consolideze cooperarea cu Marocul, astfel încât uh, evoluțiile politice, economice, sociale să fie pe o cale bună, iar migrația în masă către Europa să fie atenuată. Cei care aleg să migreze fug de sărăcie, de probleme sociale, de regimul totalitare politice sau de alte probleme. În relație cu aceasta, achiziția de terenuri și de ferme de către guvernele străine este de asemenea un proces care este în desfășurare în multe părți ale lumii. Acolo unde guvernele străine achiziționează hectare de teren, cum ar fi în Congo, uh, acestea distrug flora și fauna și utilizează în mod uh, neadecvat terenul. Sunt create locuri care uh, nu generează ceea ce doresc oamenii. Uh, de asemenea, foamea a crescut foarte mult în aceste zone. Este foarte important să se combată uh, sărăcia. Înainte să se intervină în aceste zone, nu existau astfel de probleme. În multe părți ale lumii, oamenii erau în stare să-și hrănească familiile, însă acum toate aceste lucruri au fost înlocuite. Sunt recoltă de soia și de alte uh, plante care nu mai reușesc să hrănească oamenii la nivel local. Comunitățile locale suferă și uh, apa și terenul sunt intoxicate. Decolonizarea se întâmplă la, uh, decolonizarea se întâmplă la uh, scară largă, colonizarea originară nu a fost încheiată, iar noua colonizare duce la uh, evoluții economice negative. Încearcă să combată uh, sărăcia, însă rezultatele nu sunt întotdeauna cele dorite. Africanii de multe ori sunt privați de uh, îndeplinirea nevoilor lor uh, primare. Țările dezvoltate se bazează pe forța de muncă a emigranților pentru a uh, reuși să își dezvolte economia. Așadar, potențialul acestora este mare și poate fi exploatat. Trebuie să analizăm relația între migrație și dezvoltare internațională și să ținem cont de avantajele și provocările cu care vine pe ambele, pentru ambele părți. După ce în primele două paneluri am auzit pe experți vorbind cu privire la uh, migrația generată de conflict și de uh, schimbările climatice, și am auzit uh, care este mesajul uh, puternic care a fost transmis de către ei. Acum ne vom concentra pe modul în care putem aborda cauzele primare ale migrației uh, din țările în curs de dezvoltare. Situația actuală uh, este cât se poate declară, dar trebuie să ne gândim și la perspective. Și permiteți-mi acum să salut călduros uh, cei doi, pe cei doi experți pe care am invitat, doamna uh, Ghetrui, Leno. Dânsa este specialist regional uh, pe uh, migrația muncii și dezvoltare umană uh, din partea Organizației Internaționale pentru Migrație și de asemenea o salut pe doamna Ana Knoll, ofițer de poliție, parte a programului de consolidare a um, acțiunii externe europene și cu această ocazie voi da cuvântul primului orator uh, invitat de noi, doamnei Lano. Aveți acum cuvântul uh, chiar mai mult de 10 minute. Mulțumesc că ne-ați invitat pentru a discuta cu dumneavoastră cu privire la acest subiect, uh, modul de abordare a cauzelor primare și situația actuală. Uh, Numele meu este Lano și vin din partea Organizației Internaționale pentru Migrație. Acum lucrez la Bruxelles, dar am avut o activitate destul de susținută în zona africană și am experimentat mulți dintre factorii care îi uh, conving pe tineri să emigreze în mod direct. Înainte de a începe, doresc să mă refer la câteva puncte care au fost menționate înainte și care mi s-au părut importante. În primul rând, s-a acordat multă atenție uh, noilor veniți, fluxurilor migratorii către Europa. Nu trebuie să uităm însă că majoritatea uh, mișcării migratoare Um, de exemplu, cea din Africa de Vest, ei bine, majoritatea s-au, uh, au uh, migrat în aceeași regiune, cam 90% și numai 10% au migrat către alte zone. Așadar, trebuie să ținem cont de acest lucru. Pe de altă parte, un alt aspect uh, important este că trebuie să recunoaștem că migrația, dacă este bine gestionată, poate avea rezultate pozitive și aduce avantaje țărilor uh, de destinație. Așadar, ar trebui să reținem acest lucru și să ne gândim la el în timpul dezbaterii. Dacă este să analizăm uh, situația actuală a fluxurilor care vin către Europa, observăm că sunt mixte, sunt refugiați care caută protecție, avem și migranți economici și cei care fug de sărăcie și majoritatea vin din Orientul Mijlociu, dar și din Africa de Vest, din Cornul Africii și cred că cu toții suntem de acord că avem nevoie de un răspuns cuprinzător care să țină cont de nevoile umanitare, de salvarea vieților, dar trebuie de asemenea să vedem cum putem uh, aborda o soluție pe termen lung pute, cum putem găsi o soluție pe termen lung. Vă voi prezenta un film scurt care a fost realizat în Ghana în colaborare cu uh, un post de televiziune și Apoi, uh, aș vrea să discutăm despre abordarea migrației uh, neregulate. a near miss for dozens, but it's unclear how many could still be missing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 Well, I think that when we look at this video... We... Cred că, văzând acest film, înțelegem foarte bine ce îi determină pe tineri să vină către Europa. În primul rând, oportunitățile de a-ți dezvolta o viață, de a investi în ceva. În Africa, ei bine, sunt foarte dificile. Acolo uh, sunt 2, 2 milioane de tineri și se estimează că în 20 de ani populația tânără se va dubla. țările respective nu pot absorbi atâta forță de muncă, oportunitățile sunt limitate, așadar uh, unul dintre primele lucruri care trebuie făcute pentru a aborda uh, rădăcinile primare ar fi să se creeze oportunități, programe de formare pentru tinerii care uh, sunt în pericolul uh, migrației neregulate. De asemenea, uh, de multe ori uh, sunt dezinformați cu privire la uh, condițiile călătoriei sau la țările de destinație. Oamenii sunt influențați de multe ori de părerea altor migranți care merg într-acolo, trimit scrisori, feedback. Se vorbește despre anumite condiții, despre faptul că se angajează în activități legale, dar reușesc astfel să-și construiască o viață, transmit fotografii și în felul acesta se pune presiune asupra oamenilor care uh, văd că pot să găsească surse financiare pentru a-și întreține familia de acasă lucrând în străinătate. Migrația neregulată trebuie privită într-un anumit fel, uh, se merge în uh, străinătate, sigur se uh, strâng banii pentru a-i plăti pe cei care te ajută să începi călătoria aceasta migratorie. Cred că ar fi util să analizăm ce a funcționat, ce nu funcționează în ceea ce privește transmiterea de informații și de mesaje și ce se poate face de timpuriu pentru că atunci când uh, vin anumite informații, lucrurile pot fi deja în desfășurare. Există anumite stații intermediare pe drumul către Europa. Aceste persoane sunt deja însă pe drum și ar fi foarte bine ca situația să fie abordată încă înainte, înainte ca cineva să fie decis 100% să plece. Voiam să menționez încă un lucru și anume faptul că există puține oportunități uh, legale de a te angaja în activități uh, legale. Observăm că și în Europa uh, există populația în îmbătrânire. Eurostatul arată că vor exista probleme pe piața muncii uh, din acest punct de vedere, iar imigranții găsesc prin intermediul rețelelor sociale oportunități de angajare. Așadar, a venit momentul ca Uniunea Europeană să dezvolte politici și programe astfel încât migrația muncii să fie uh, organizată cum trebuie și nevoile să fie acoperite în mod corespunzător. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, sper că nu l-am depășit și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc doamnă Leno pentru prezentarea dumneavoastră interesată din uh, perspectiva Organizației Internaționale pentru Migrație și dau acum cuvântul celui de-al doilea uh, oaspete al nostru, doamnei Nol, căreia îi dau cuvântul pentru 10 minute. Mulțumesc pentru că m-ați invitat la această audiere publică care se ocupă de cauzele fenomenului migrator vreau să mă refer la anumite observații care au fost deja menționate. Consider că este important să vedem cum adresăm aceste cauze fundamentale. Cred că una dintre noțiuni este legată de faptul că există o natură foarte diversificată a forțelor metrice determină această migrație. Mă voi Există foarte mulți factori care determină acest, acest fenomen, schimbările climatice, inegalitățile, probleme sociale. Cred că noțiunea riscă să portetizeze migrația în termeni prea generali, ține mai mult de controlul migrației decât de uh, consolidarea dezvoltării durabile și a tranziției de mobilitate dezvoltarea anumitor comunități duce și ea la emigrare. Suntem de acord că uh, această strămutare și provocările care există, dar și facilitarea uh, rețelelor de traficanți trebuie să fie abordate. Avem foarte multe mărturii care ne arată că există uh, legături între migrație și dezvoltare care sunt favorabile Trebuie să guvernăm mai bine migrația, mai degrabă decât să ne gândim la noțiunea de, de a încerca să încercăm să oprim fluxurile prin cooperare. Unele chestiunile prioritare sunt, țin de felul în care trebuie să răspundem la aceste probleme. Vreau să încep cu aceste strămutări forțate Uh, și de protecția internațională. După cum am mai auzit și înainte, cred că trebuie să acordăm mai multă atenție situației țărilor în curs de dezvoltare, care găzduiesc un număr mare de refugiați. Trebuie să găsim modalități mai bune de susținere a celor țări și comunități acolo unde oamenii au nevoie de protecție. În ultimii ani am văzut nu numai în Siria, dar și pe continentul african, o criză care uh, a crescut la nivelul acestor populații, 9 din 10 refugiați 86% sunt regiuni și regiuni care sunt considerate a fi mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic. Uh, mulți dintre cei care caută azil rămân în regiune, unii trec granița spre o țară învecinată, am văzut asta în contextul Siriei, Iordaniei, Libanului și Turciei, care uh, găzduiesc cel mai mare număr de persoane în Africa. Etiopia găzduiește cea mai mare comunitate. Cred că trebuie să avem toate aceste lucruri în vedere pentru a ajuta aceste uh, țări. În același timp, există sistemele umanitare la nivel global care nu au finanțarea necesară. Refugieții se uh, au nevoie de opțiuni durabile pentru uh, de susținere acestor populații, condițiile în uh, comunitățile uh, care îi găzduiesc. Acestea serviciile de bază nu sunt ușor accesibile acolo și aspirațiile de a crea o viață mai bună rămân nesatisfăcute și toate acestea rămân unele, rămâne unul din factorii migrației către Europa. Și mai ales în contextul sirian am văzut că este un conflict de lungă durată și uh, poate că după ce oamenii s-au dus în alte țări sau vor întoarce Acestea sunt prioritățile. Am auzit deja că trebuie să investim mai mult la nivel global pe sisteme de protecție globală și să împărtășim mai bine responsabilitățile la nivel global. Aceasta include faptul că trebuie să susținem acele țări care găzduiesc numere mari, aceasta include și modalitățile juridice, vizele umanitare, de exemplu. Ambii vorbitori s-au referit la Convenția Națiunilor Unite. Aceasta înseamnă că e nevoie de sume și mai mari de bani pentru susținere imediat, pentru a putea să se oferim servicii de bază în țările respective. Am avut o conferință privind Siria la Londra cu câteva zile în urmă, care a avut succes. S-au planificat mai multe fonduri care să fie transferate în țările învecinate și uh, Trust Fundul European nu am răspuns de acum avem 6 mil, 500 de mii de milioane. Um, suma de un miliard și cealaltă jumătate din cele 500 de milioane care vin din, țările, din statele membre nu au fost obținute încă. Aceste fonduri pot să acopere unul dintre nevoile de bază. Este un accent care trebuie pus pe o durată și pe elemente mai complexe decât pur și simplu supraviețuire. Vreau să menționez un alt punct care este foarte important și anume susținerea uh, umanitară care trebuie să se realizeze într-un mod sensibil la conflict. În Iordania și Liban, acolo unde refugiații ajung, în zone sărace, în zone unde sunt susținuți refugiații, și unde comunitățile uh, care găzduiesc au sentimentul că nu au nici ele acces la anumite servicii. Acolo trebuie avut în vedere comunitatea în totalitatea sa, pentru ca să nu existe tensiuni, să existe o coeziune socială. Uh, și trebuie avută în vedere întreaga comunitate care găzduiește și numai refugiații. Acest lucru s-a întâmplat în ceea ce privește finanțarea și integrarea unde trebuie să ne axăm pe comunități mai degrabă decât să acordăm preferință unui grup sau altul. Și acum în legătură cu de asistență UE, avem ajutorul UE și noul Trust Fund. Acestea sunt, nu sunt singurele instrumente care se ref, au în vedere cauzele. Trebuie să avem în vedere o imagine mult mai amplă. Uh, peisajul se schimbă, avem o serie de noi uh, trust fonduri, și uh, ajutoare au fost canalizate pentru protecția uh, refugiaților. Peisajul se modifică și banii trebuie să uh, fie uh, acolo unde sunt necesari. Înainte de, trust, de EU Trust pentru Africa, avem 1,2 milioane în climatul politic actual e greu să angajăm statele membre la mai mult. Aceasta acoperă regiuni mari cu provocări diferite, 23 de țări. Și în același timp avem în vedere uh, o chestiune economice complexe aici. Am citit un articol scris de niște colegi care au subliniat și citez fondurile generate de economia de contrabandă sunt legate în mod uh, direct cu, de comunitățile locale și acestea generează anumite activități economice. Dacă comparăm cu ce se generează astfel, trusturi, fondurile trust reprezintă puțin pentru comunitățile respective. Nu vreau să Uh, diminuez ceea ce se poate realiza prin trust fund, însă vreau să vă spun că este nevoie de investiții mai mari și de un sprijin economic mult mai puternic. Apoi, implementarea. Seems to be... Punerea în aplicare a fondului fiduciar este un instrument care implică foarte multe documente strategice. Avem strategiile europene regionale pentru Cornul Africii și pentru Sahel, uh, planul de acțiune de la La Valeta, și uh, procesul de Khartoum Rabat, uh, care, conform declarațiilor la nivel ministerial, avem uh, un nivel ridicat de cooperare la nivelul migrației cu țările africane, unde se folosește fondul fiduciar pentru Africa. Avem foarte multe strategii și fondul fiduciar va fi tras din toate părțile. Și provocarea este să, ca acesta să fie bine țintit și bine coordonat cu eforturile făcute de statele membre. Uh, încă un aspect este faptul că și cu asta o să termin. Criteriile schimbă modul de aplicare al asistenței. Dezbaterea se derulează în rolul um, a valor, plus valorii pe care are fondul fiduciar față de alte fonduri și uh, acesta se concentrează asupra dezvoltării umane și asupra fragilității și include și indicatori legați de migrație, cum ar fi numărul de persoane care pătrund în Uniunea Europeană în mod ilegal din aceste regiuni sau care părăsesc țara de origine sau uh, care sunt țările care găzduiesc un număr mare de refugiați sau persoane strămutate. Un alt criteriu sugerat este un uh, nivel, un, un, un dialog la nivel înalt cu Uniunea Europeană sau dacă se prevede un astfel de dialog uh, cu țara respectivă și trebuie să vedem cum putem uh, îmbina aceste aspecte cu nevoia de a ținti asistența și un alt criteriu este um, de um, modul în care se echilibrează Uh, distribuția asistenței în funcție de nevoi, trebuie să, să ne gândim la mai mult la nivelul investițiilor, comerțului și unele chestiuni, cum ar fi fluxurile ilicite, toate acestea se găsesc în agenda de dezvoltare pentru 2030 și sunt, uh, sunt aspecte care țin de cauzele primare și Instrumentele sunt bune, fiindcă sunt flexibile și rapide, dar trebuie să avem o înțelegere mai largă a modului în care le folosim. Thank you very much, Madam Noll. Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru prezentarea dumneavoastră foarte bună și pentru observațiile pe care le-ați făcut. Dau cuvântul în sală acum. Începem runda întrebărilor și răspunsurilor, și răspunsurilor acum după care vom da din nou cuvântul în prezidiu oaspeților noștri. Mr. Zeller first. Tja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Întreaga dimineață am uh, auzit care este starea de fapt. Dar care este abordarea noastră de a tăia răul de la rădăcină? Ei bine, asta nu am reușit să înțeleg. Este ușor să solicităm bani și să modificăm fondurile și prin asta să încercăm să rezolvăm problemele, însă, din experiența mea, problemele sunt generate tocmai de raporturile politice din țările de origine, uh, de unde pleacă imigranții, unde viața lor le este transformată într-un iad. Și putem să vorbim cât om vrea, putem să uh, dezvoltăm câte fonduri vrem, nu se va schimba nimic. Structurile, relațiile sunt cele care îi obligă pe oameni să își părăsească patria. Cine o face cu plăcere? Vorbim despre politică economică, despre oferte educaționale și crearea de locuri de muncă. Pentru aceasta, guvernele fiecărui stat sunt, în primul rând, responsabile, pentru că toate acestea sunt state suverane. Dar dacă anumite guverne nu își mai îndeplinesc obligațiile, nu își mai asumă răspunderea, ba chiar din contră, le transformă oamenilor uh, din țările lor uh, viața într-un coșmar, atunci uh, niciun fond nu poate rezolva această problemă. Dorim să avem un fond fiduciar pentru Africa. Avem un raport al Curții de Conturi care prin care uh, ambasadorii Uniunii Europene ne uh, raportează modul în care au fost implementate uh, fondurile de dezvoltare. Marocul uh, trece ca o stare stabilă, dar constatăm că și acolo multe proiecte pentru dezvoltare care să convenite cu statul nu au niciun efect. 700 de milioane de euro din Fondul European pentru Dezvoltare destinate Marocului nu au fost uh, cheltuite pentru că proiectele nu sunt implementate. Libia. Unul dintre, una dintre prioritățile din Africa de Nord, unde apar conflicte, iar acestea îi generează uh, migrația. Acolo avem două guverne. Cu cine colaborăm? Există război în țară. Din Chad uh, aud că, din, de la un activist pentru drepturile omului, care uh, a fost eliberat din uh, închisoare la presiunea Uniunii Europene că um, în sudul țării, guvernul este cel care fură, de fapt. Micii fermieri sunt deposedați de terenurile lor, iar terenurile sunt vândute unor mari investitori. Deci, guvernul este cel care creează acolo sursele care generează migrația. De asemenea, în Eritrea, uh, situația este dificilă se oferă bani țărilor învecinate pentru ca uh, acestea să nu mai primească refugiați din Eritrea. Nu se poate să tolerăm astfel de relații și, și acolo guvernul este vinovat. Așadar, mereu relațiile politice sunt cele cu care până la urmă avem de-a face. Și mă întreb dacă nu vrem să recunoaștem acest lucru, pentru că ar trebui cu uh, ajutorul pentru dezvoltare care este necesar, ei bine, acesta până la urmă sunt doar niște plasturi pe care noi îi distribuim, dar uh, nu reușim de fapt să uh, acționăm acolo unde ar trebui, pentru că pe de o parte facem afaceri, apoi ne mirăm că oamenii trebuie să plece din țările lor și încercăm cu politica de dezvoltare să acționăm paliativ. Nu se poate așa. Cred că avem nevoie de o altă abordare politică. Criza, de pe urma căreia mulți oameni vin în Europa acum pentru că în patria lor nu mai au din ce trăi, sper că a deschis ochii multor politicieni de la noi. Sper că aceștia înțeleg acum că politica de dezvoltare nu este unica abordare și că politica externă de securitate, de apărare și de dezvoltare trebuie tratate ca fiind egale. Și că astfel uh, se va ajunge la o schimbare de mentalitate. Oamenii vin aici cu așteptări absolut greșite. Avem acum peste un milion de refugiați și migranți în Germania. Aceștia au venit în câteva săptămâni și uh, organizațiile economice spun că uh, vor fi rezolvate probleme legate de economie. Pe de altă parte, aceste asociații economice arată că doar 10% dintre acești migranți îndeplinesc standardele minime pentru a fi integrați pe piața forței de muncă din Germania. Așadar, avem în continuare 3 milioane de șomeri pe termen lung la noi și uh, se generează un război competițional și în felul acesta se încearcă modificarea legislației pentru că migranții trebuie aduși pe piața muncii și atunci legea privind uh, salariul minim va trebui modificată din nou. Se face presiune în acest sens. Deci trebuie create condițiile corecte. E bine, la noi se creează o situație conflictuală, șomerii pe termen lung nu sunt vinovați, nici migranții, dar această situație este exploatată pentru anumite avantaje politice, dar ea dăunează ambelor părți implicate. Deci, pe de o parte, trebuie să luăm la cunoștință că trebuie să ajutăm, pentru că dacă oamenii au nevoie, trebuie să le întinzi o mână, dar trebuie să vedem și care sunt cauzele care au dus la aceste fluxuri migratorii și să le abordăm în mod corespunzător. Thank you, Mr. Zală. Mulțumesc. Da, acum cuvântul doamnei Valero. Mulțumesc. Nu am o întrebare, ci mai degrabă o reflexie. Multe persoane acum vin din zone de război, devastate de război, și eh, au eh, dreptul, doresc să rămână fiindcă au dreptul la azil. Iar în același timp, Uniunea Europeană dorește să îi trimită înapoi pe migranții economici. Dacă ești migrant economic, deci va fi mai greu acum să rămâi în Europa decât înainte. Asta, cel puțin ce am înțeles eu, este cel puțin ce am înțeles eu din politica de migrație. Iar în același timp, Africa are o populație tânără, dar este singurul, singurul continent cu o populație tânără, fiindcă în restul lumii populația este în îmbătrânire, în Asia și mai ales în Europa. Deci, iată, avem un mare dezechilibru între continente și ar trebui să ne bucurăm că vin oamenii la noi să muncească în Europa. Eu cred că trebuie să avem uh, căi uh, legale. Vorbeați despre migrație de lucru. Noi vorbeam despre vize umanitare pentru cei care vin din uh, zone devastate de război. pentru a putea solicita azil, dar trebuie să, găsesc, să găsim căi juridice și pentru cei care vin aici să muncească. Fiindcă dacă există căi juridice pentru a veni în Europa să muncești, nu, nu ajungi pe mâna contrabandiștilor, traficanților de persoane. Și atunci putem să stopăm acest fenomen, oferind căi de acces legale acestor persoane și am rezolvat foarte multe probleme în acest fel. Iată, um, uh, ce doream să spun cu referire la ambele intervenții. Mulțumesc, doamna Valero. Domnul Epitidelios are acum cuvântul. Mulțumesc. E limpede că suntem cu toții de acord în ceea ce privește cauzele migrației și în ceea ce privește soluțiile. Dar modul în care prezentăm uh, problema este mai degrabă filozofic, o listă a deziteratelor. Nu este bine implantată în realitate și nu găsim o soluție pertinentă. Sunt de acord cu cei care au spus că guvernele sunt suverane și că nu fac decât să agraveze problema. Cum vom găsi o met- cum vom găsi un mod practic de a face presiune asupra guvernelor, guvernele țărilor africane, de pildă, de a fi democrate și de a nu călca în picioare drepturile omului, de a nu sărăci populația și de a nu-i face să fugă în Europa. Cum putem să convingem acele guverne să primească banii noștri și să-i distribuie în mod echitabil pentru, pentru a crea creștere economică în țările lor. Cum putem să convingem aceste guverne să pună capăt corupției? și să nu fie folosiți în mod abuziv acești bani. Cum putem să convingem aceste guverne să nu-și închide frontierele din motive politice? Și în același timp să nu încerce să restricționeze migrația ilegală, așa cum se întâmplă în Italia sau în Grecia. În Grecia, o treime din populație uh, Uh, este reprezentată de migranți ilegali. Cum putem să-i uh, facem pe acești oameni să se întoarcă acasă? La nivel practic, cum putem să convingem guvernele țărilor de origine să-i primească înapoi când nu acceptă. Și știm care sunt problemele care se confruntă toate țările europene. Iată de ce nu sunt deloc de acord cu părerea că populația Uh, vârstnică și populația uh, în curs de îmbătrânire trebuie să are nevoie de o mână de ajutor din partea tinerilor care vin din alte țări. Europa este un. Uh, este mică teritorial. Nu avem unde să-i găzduim pe toți acești oameni. Nu avem suficient, suficient teritoriu. Și gândiți-vă, viețile europenilor devin mai grele. Cum să le dăm noi de lucru acestor oameni când tinerii noștri suferă de pe urma șomajului ridicat? Nu putem să distrugem ceva pentru a salva altceva. Dacă am găsit o soluție practică pentru aceste probleme și n-ar fi totul numai la nivelul unei liste de deziterate, eu m-aș bucura foarte tare și v-aș felicita. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pitidelios. Domnul Lopez Aguilar are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am și o reflexie, o întrebare și o informație pentru doamna Nol, care a vorbit despre potențialul de a folosi vizele umanitare, de a, de a crea vizele umanitare, care să fie un instrument pentru a crea noi soluții. Căi legale, căi juridice pentru a pătrunde pe teritoriul european, mai ales pentru cei care își pun viața în pericol și care s-ar putea chiar să-și piardă viața încercând să intre, să pătrundă în Uniunea Europeană, fiindcă nu există aceste căi uh, legale, căi juridice. Eu sunt raportor, asta vreau să vă spun, în ceea ce privește codul vizelor, uh, documentul reformat, legislație care este acum, uh, care este acum în uh, elaborare și există posibilitatea acestor, deschiderea acestor căi juridice care nu există la ora actuală. Dar, oricât aș insista asupra importanței acestui lucru, ducei la bun sfârșit a acestor măsuri. Mă gândesc că ar însemna acest lucru o posibilitate pentru cei care sunt obligați să să se alăture mafiei rețelor organizate, organizate în Europa din uh, țara lor de origine, le-am permite să bată la ușa uh, Uniunii Europene la granițele externe. Și vreau să vă spun că nu știm ce înseamnă, ce ar însemna dacă am putea să facem diferența între cei care doresc statut de refugiat pentru că sunt într-adevăr refugiați, fiindcă se confruntă într-adevăr cu riscul de a fi persecutați sau hărțuiți sau victime ale unor, de a fi victime ale unor abuzuri sau riscul de a fi uciși dacă ar rămâne în țara lor de origine. Și eh, tocmai de asta pleacă și cei care pretind că sunt solicitanți de azil și uh, pleacă din alte motive, motive care dar aceste motive nu fac uh, obiectul unei acționări în instanță. Nu întrunesc. Uh, deci ei nu sunt persecutați politic, nu întrunesc criteriile Convenției de la Geneva deci acestea ar fi motivele pentru care acești, aceste persoane care sunt titularii unei vize umanitare pot să intre pe teritoriul unei țări, iar per, perioada de validitate a vizei ar fi limitată și apoi, odată ce se află pe teritoriul țării respective, ar putea în cele din urmă să facă o solicitare de azil sau de refugiat în conformitate cu, gen, cu Convenția de la Geneva. Întrebarea mea este, există o analiză sau o, o estimare sau o perspectivă a valorii acestei diferențe între adevărații solicitanți de azil și cei care se folosesc de, de Convenția de la Geneva, solicitând statut de refugiat sau de azilant, dar ne întrunind condițiile necesare pentru aceasta. Pentru a obține protecție internațională în conformitate cu Convenția de la Geneva? Aceasta este întrebarea pe care aș dori să vă adresez. Mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Comisia Europeană dorește să ia cuvântul, dacă e cineva de la Comisia Europeană. Pe scurt, vă rog, două minute. Aveți cuvântul. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis um, Jérôme Lebouc, je travaille. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă ocup de Fondul Fiduciar pentru Africa, pentru combaterea migrației ilegale și pentru stabilitate. Vreau deci să revin la acest subiect pe scurt, privind câteva aspecte Fondul fiduciar este un instrument suplimentar față de asistența pentru dezvoltare pe care o oferă Comisia Europeană. Nu este o soluție care dorește să rezolve toate problemele cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare, ci este un instrument care se alătură celorlalte instrumente existente. Este vorba despre 1 miliard 800 de mii de 800 de milioane care au fost strânse la nivelul statelor membre și a Comisiei Europene pentru acest fond fiduciar, cineva a spus că e vorba de, de o gaură de 1,7 miliarde. Nu, e vorba de 1,8 miliarde și în, am înțeles care sunt așteptările părților implicate în ceea ce privește evaluarea rezultatelor pe care le-am putea obține prin intermediul fondului fiduciar și luăm notă de faptul că migrația este un fenomen uh, multidimensional, fiindcă există o dimensiune pozitivă, bineînțeles, și așa cum se spunea mai devreme, există și, fiindcă există și migrații sud-sud și există și o dimensiune negativă fiindcă uh, nu uh, este ușor uh, drumul nici pentru migranții care sunt obligați să-și părăsească țara din motive politice, de conflict sau economice. Suntem conștienți de acest lucru și de, și de cauzele multidimensionale ale migrației. Iată de ce am stabilit patru priorități, crearea de șanse economice, rezistența, soluțiile uh, pe care le putem aduce migrației și soluțiile pe care le putem aduce în ceea ce privește stabilitatea și securitatea în țările vizate de către Pontul mm, Fiduciar pentru Africa. Încă o dată, deci, vreau să vă spun că aceasta este o abordare multidimensională care nu se concentrează asupra unei singure cauze a migrației ilegale și care încearcă să aibă o, să ofere un răspuns suplimentar instrumentelor existente și care să ne permită să uh, oferim soluții noi, soluții, soluții inovatoare cu mai multă flexibilitate și mai multă celeritate decât eh, instrumentele obișnuite. Ok. But I have to... Mulțumesc. O să vă rog să fiți foarte succint un minut. Mulțumesc. Sunt de la DG Cercetare Inovare. Dezbaterea interesantă din această dimineață a arătat cât de complex este problema, cât de complex e problema migrației și cât de importantă este cercetarea în acest domeniu pentru a încerca să ofere soluții și rezultate. Domeniul cercetării uh, poate să abordeze migrația din mai multe unghiuri socioeconomice, Eh, dar și mai tehnice de productivitate agricole. S-a vorbit și despre politica de pescuit, comerț, dezvoltare și natalitate. Cred că trebuie să mergem mai mult către o, să ne îndreptăm către o cercetare care să fie intermultidisciplinală, punându-se accent pe științele sociale și de implicarea acestora. Cred că dezbaterea din această dimineață și intervențiile care au avut loc la nivelul membrilor Parlamentului European au arătat foarte limpede că așteptați de la cercetare rezultate care să poate să se manifeste concret în mesaje politice, politice mod pragmatic pentru decidenți, pentru că Comisia și ceilalți decidenți politici să poată să folosi aceste rezultate ale cercetării și să uh, le transpună în termeni concreți pentru a aduce soluții acestor, acestei probleme mari cu care se confruntă Uniunea Europeană. Asta dorim să facem și noi în ceea ce privește transplantarea acestor rezultate ale, cercet- ale cercetării din ultimii ani și sunt uh, foarte multe proiecte care au fost finanțate uh, în ultimii ani și încercăm să ne îndreptăm către, către mesaje concrete pe care să le transmitem în ceea ce privește noile, noile proiecte care vor fi finanțate prin pachetul migrație. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Venta. Mulțumesc. Probabil că o să fiu ultimul vorbitor și uh, Vreau să mă refer la ce s-a spus mai devreme de către colegul meu. De, de deci ce s-a spus mai devreme. Numeroasele proiecte care au fost derulate. Părerea mea este că ne lipsesc alte instrumente. Instrumente de control, de pildă. Fiindcă există și multe alte programe. Întrebarea este dacă ne ocupăm de cauzele primare ceea ce vește măsurile de stopare ale migrației la rădăcină, să zicem. Și asistența pentru dezvoltare e altă chestiune importantă. Ieri a avut loc o reuniune foarte interesantă privind ISIS. A participat acolo și reprezentanți ai uh, bisericii catolice din Irak și Siria, care au vorbit despre influența politică în regiunile de conflict și care a spus că asistența s-ar putea să, aibă, să fie de o altă natură, să ducă la uh, schimbări instituționale, ceea ce permite funcționarea unor religii în acele zone. Fiindcă mulți oameni nu vor să plece din uh, țara mamă, dar nu au cum să obțină niciun fel de sprijin din afară și un, o modalitate ar fi combaterea uh, luptarea împotriva lui ISIS și poate o asistență instituțională ar fi soluția, oferindu-le acestor persoane posibilitatea de a rămâne acasă, acolo unde, unde le e locul. Mulțumesc, domnule Venta. Înainte de a da din nou cuvântul oaspeților noștri, vreau să adresez și o întrebare. Sunt de acord cu multe dintre aspectele ridicate de colegi și sunt sigur de un lucru că cu toată atenția care se dă fluxurilor migra- migratorii, politicile de dezvoltare vor uh, intra sub lumina reflectoarelor la nivelul opiniei publice și atunci putea să ne folosim de această ocazie pentru a le folosi cum trebuie. Întrebarea mea este ce s-a, ce s-a făcut prost până acum și ce ar trebui schimbat pe viitor pentru ca politicile de dezvoltare să fie mai eficiente pentru a pune capăt uh, fluxurilor uh, migratorii care vin din anumite zone ale lumii. Răspundeți cum vreți, în ce ordine doriți. Numai două minute de fiecare, nu va fi ușor. You want to go, you want to go first? Madam Noll, first. Yes. Um, maybe I start with uh, your... Să încep cu ultima întrebare. Știm că Fluxul cel mai mare din acest moment este din Siria. Asta ține de războiul din Siria. Este, uneori ne gândim dacă ce putem să facem într-o astfel de situație pentru Trebuie să mergem dincolo de instrumentele de dezvoltare atunci vorbim despre oprirea unui război. De aceea am menționat și înainte, având în vedere situația generală și coerența politică și în același timp ce determină aceste conflicte la nivel internațional, inclusiv poliția noastră, în ultimii ani au fost multe discuții privind felul în care diferitele politici sunt legate între ele și cum sunt percepute conflictele, politicile din domeniul agricol, alimentele, brusele alimentare, consumul, toate acestea sunt avute în vedere. Am avut studii privind uh, sisteme de producția din domeniul alimentar și toate astea determină inegalități în ce privește accesul la resurse. Da, Trebuie să trecem dincolo de ajutor și să vedem cum interacționează politicile noastre cu acești factori. Foarte pe scurt vreau să clarific ceea ce a spus reprezentantul Comisiei. Juncker in his speech at the very early stages uh, said that that would be matched with 1.8 billion from member states. Um, nu este situația dacă avem în vedere aceste probleme. Revenind la vizele umanitare, există discuții la nivelul factorilor decizionali, așa cum avem, ținând seama de conflictul din Siria, este într-o fază primară și atunci oamenii s-au deplasat în Liban și în Iordania. Lucrurile la început au fost mai simple, acum au nevoie de vize. Întrebarea este dacă nu ne putem gândi la vize umanitare. Este clar că majoritatea acestor oameni sunt refugiați și uh, fac obiectul Convenției Națiunilor Unite. Avem și fluxuri mixte și avem aici problema identificării, dacă cineva ă, solicită protecție în mod legitim sau nu. o întrebare a fost pentru acele situații în care nu putem să identificăm un lugar, atunci de... trebuie să vedem de ce persoanele respective au recurs la ă, contrabandă pentru a obține vize. Acestea sunt comune numai Europei, majoritatea migrației are loc în această regiune. Mulțumesc. Yes. Thank you. Uh, maybe just to react to the major question that came up a few. Permiteți-mi să răspund la cele mai importante întrebări care au fost adresate și să ne referim la ce putem face pentru a opri migrația și ca măsurile să fie mai eficiente. Ei bine, nu am răspunsul și nici soluția, pentru că cred că nu putem să oprim migrația. Uh, întrebarea este cum putem să o gestionăm uh, mai bine decât uh, cum am putea să o oprim. Dacă este să privim evoluțiile și modul în care programul de dezvoltare ar trebui să devină mai eficient, ei bine, există o legătură clară cu buna guvernanță, iar programele de dezvoltare nu vor avea succes uh, și nu vor crea condiții în țările respective dacă nu vor fi implementate în mod corespunzător. Deci cred că trebuie să depășim cooperarea pentru dezvoltare și acest cadru. Nu știu câte țări au dezvoltat lucrurile singure sau prin intermediul programului pentru dezvoltare. Trebuie să avem o imagine mai clară în această privință, însă în același timp trebuie să fim conștienți că mai multă dezvoltare nu înseamnă neapărat mai puțină migrație. Pentru că nu cei mai săraci dintre cei săraci migrează. Este nevoie de un venit minim cel puțin pentru a putea să migrezi. Și ceea ce am văzut din trecut a fost că țările care au început să se dezvolte mai mult, uh, de acolo migrația a fost mai mare la început și abia după ce s-a ajuns la un nivel mai mare de dezvoltare și au existat oportunități mai bune în țară pentru persoanele care voiau să plece de acolo, abia atunci uh, migrația a scăzut. Așadar, uh, privim aici la un proces foarte îndelungat și este dificil de oferit uh, soluții rapide la întrebarea referitoare la oprirea acestor fluxuri. Este bine să discutăm despre o gestionare mai bună și în această privință cred, așa cum a spus și doamna Valero, că migrația legală și găsirea de căi uh, de a se migra legal reprezintă o soluție. Există într-adevăr rate mari de șomaj în Europa, dar trebuie să uh, înțelegem că lucrurile sunt concentrate regional. Există în anumite regiuni șomaj mai mare și în altele mai mic și oamenii nu sunt neapărat interesați să se mute în interiorul Uniunii Europene în alte regiuni. Același lucru este valabil și între sectoarele uh, profesionale, există sectoare unde există mai multe șanse de a găsi un loc de muncă, dar oamenii ori nu sunt calificați, ori nu sunt interesați de locuri de muncă în domeniul respectiv. Deci trebuie văzut modul în care evoluează piața muncii și sectoarele de pe piața muncii și apoi migrația muncii să fie organizată în mod corespunzător. Ceea ce observăm acum, migranții vin neregulat, încep să lucreze, Uh, poate că în anumite uh, sectoare, iar apoi uh, sunt reglementate lucrurile prin sisteme de cote, prin sisteme de reglementare și, bine, noi îi chemăm în Europa, spunem că vor exista locuri de muncă aici, vor găsi, pentru că aici există locuri de muncă și că um, mai târziu va exista o cale de a le reglementa statutul. Ei bine, eu cred că acesta este mesajul greșit și că vom găsi o cale de a reglementa lucrurile mai bine. Președintele, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Cu aceasta am ajuns la sfârșitul dezbaterii noastre. Voi da cuvântul acum domnului Ponga pentru a face câteva observații finale și pentru a încheia. Merci, Ignacio. Mulțumesc foarte mult. O să fiu foarte, foarte succint. Vreau să mulțumesc colegilor care au rămas până la sfârșitul uh, reuniunii. Mulțumesc celor trei colegi care au uh, fost moderatori uh, ai acestor trei uh, grupuri de discuții. Mulțumesc celor care au luat cuvântul, oaspeților noștri, care au făcut audierea noastră extrem de bogată. Și, cum spuneam, acest subiect este o prioritate a comisiei noastre și informațiile pe care le-am primit astăzi ne vor ajuta extrem de mult în activitatea noastră pe viitor. Vă mulțumesc. Pardon, je, je m'excuse, j'ai oublié de remer... Am uitat să, mulțumi, să mulțumesc interpreților și interpreții vă mulțumesc, care așa au depășit timpul alocat. Mulțumesc.